alegerilor pentru Parlamentul European va, discu- va fi discutat astăzi la ora 5 și 10. Punctul 17, adoptarea un, uh, proiectului de aviz privind reutilizarea informațiilor din sectorul public este amânată pentru ședința următoare. Dacă nu există obiecții, agenda, ordinea de zi este adoptată. Uh, profilul lingvistic, avem interpretare în toate limbile, cu excepția croate, daneze, malteze, letone și irlandeze. Acum, acte delegate și de implementare. Știți că trebuie să citesc toate aceste lucruri din motive juridice, așadar foarte rapid o să le citesc. Secretariatul LIBE a transmis uh, decizia de implementare a Comisiei privind regulamentul 2016-679 a Parlamentului European și Consiliului în ce privește protecția adecvată a datelor de către Japonia este un document de lucru care conține amendamentele sugerate la decizie. Acestea au fost redactate de către serviciile Comisiei pentru a fi discutate neoficial. Ați primit acest document în 16 noiembrie 2018. Termenul intern liber pentru ca orice membru al Comisiei să facă obiecții este 23 noiembrie la prânz, dacă doriți să obiectați. Avem un vot electronic la 9 și 15 mâine dimineață. Deci vă rog să nu uitați cardurile de vot. Așadar, acum putem să începem. Am înțeles că unii membri sunt pe drum pentru următorul punct. E luni și, ca de obicei, oamenii eh, călătoresc pentru a ajunge la Bruxelles, dar totuși putem să începem, cred, și mulțumesc membrilor care au reușit să ajungă la timp la ședință, apreciem. Așadar, dragi colegi, la punctul 3 am plăcerea să vă prezint follow-up-ul la audierea eh, Tineretului European, pe care comisia noastră o susține pentru a treia oară astăzi, Ședința noastră este transmisă pe internet, deci uh, va avea o audiență mărită pe internet și evident și pe canalele mediilor de socializare. Mai întâi, și foarte important, vreau să le urez bun venit tinerilor noștri vorbitori, inclusiv grupului de la Torrent Business School, care se află aici. Sunteți acolo în spate. Știu că nu e protocolar să vă fac cu mâna, dar am simțit nevoia să o fac totuși pentru că e o sală atât de mare și destul de goală astăzi. Așadar, bun venit tuturor! De asemenea, sunteți invitați să contribuiți la conversația online folosind hashtagul AI2018. El se va vedea și pe... se vede deja pe ecran în sală. Asta este hashtagul Uh, pentru conversația noastră de astăzi și, așa cum știu probabil unii dintre dumneavoastră, evenimentul european de tineret a avut loc pe 1-2 iunie cu participarea 9.000 de tineri europeni care au discutat ideile lor pentru o Europa mai bună în Parlament la Strasburg. Știu că pentru cei care au participat uh, a fost un eveniment impresionant. Așadar, Audierea de astăzi este partea multor activități de follow-up la acest eveniment atât de important și de un eveniment de succes și uh, e un efort de a, uh, de a ne asigura că acest eveniment semnificativ are și un, uh, are niște consecințe tangibile și că membrii Parlamentului European preiau unele din sugestiile rezultate de acolo. Este a doua din cele șapte audieri uh, programate și numite AI 2018, EY 2018, care va permite tinerilor să aibă un impact asupra agendei viitoare a Uniunii Europene și să facă o schimbare pozitivă. Deci ideea este nu doar să ascultăm sau să primim unele idei legate de zonele de politici și de competențe ale Comisiei Libe, ci și să uh, avem reacții din partea acestei comisii și cumva să dăm și un răspuns politic uh, și, deși sunt foarte puțini membri prezenți, vă asigur că toți sunt membri foarte importanți ai Comisiei și foarte activi și mai mulți vor ajunge pe măsură ce uh, înaintăm uh, în programul după amiezii. La această dezbatere vor fi trei uh, uh, persoane care vor, ne vor da ideile și trei tineri și nici nu știu cum să spun asta, Uh, membrii Parlamentului vor fi cei care vor trebui să prindă aceste idei. Da? Așadar, în limbaj normal o să avem o discuție de idei. Asta este bine. Așadar, sursele ideilor, cei care vor, ne vor da aceste idei, vor prezenta fiecare câte două idei, vor discuta câte două idei și membrii, dacă nu sunt prea obosiți uh, de la călătoria de azi dimineață, pentru că încerc să le explic tinerilor noștri oaspeți că noi în fiecare săptămână facem naveta aici și lunea e o zi în care uh, ai mai puțină energie, dar să sperăm că există suficientă energie pentru a da uh, o reacție de câte două minute fiecare membru față de aceste idei. Așadar, haideți să ne concentrăm pe ce vom face. Audierea se va concentra pe chestiuni extrem de importante de competența noastră. Mai întâi, migrația și în special copiii neînsoțiți, copiii migranți neînsoțiți și rolul migranților în societatea civilă și cred că și politica de integrare, evident, și în al doilea rând prevenirea radicalizării. Haideți să începem cu cei trei participanți eh, la evenimentul AI 2018. Mă bucur să-i avem alături de noi. Bun venit! Lucas Fechter, Rachel Antonia Gianfania, Giafania și Simon Cabrera Ebers. Bun venit tuturor, eh, bun venit la comisia noastră. Vom începe cu primul subiect, migrația. Cum spuneam, concentrându-ne, între altele, pe rolul, uh, uh, situația copiilor neînsoțiți și rolul migranților în societatea civilă. Înțeleg că primul uh, vorbitor va fi Rachele. Veți prezenta două idei privind educația și situația copiilor neînsoțiți și separați. Aveți patru minute. Mulțumesc foarte mult. Între 1 ianuarie și 31 martie 2018, 927 de copii neînsoțiți au ajuns în Europa pe mare. Nu au nevoie de uh, milă, ci de șanse și oportunități pentru a participa activ la societatea civilă. Prima mea idee este să oferim copiilor neînsoțiți și, uh, sau separați împreună cu tinerilor migranți și refugiați burse europene pentru a intra imediat la școală și echivalarea diplomelor sau uh, evaluări de comparabilitate a diplomelor în modul cel mai ușor, mai ieftin și mai rapid. Pentru acest lucru ar trebui creat un nou fond ca să se aducă la școală fiecare dintre acești copii neînsoțiți. La fel ar trebui să se facă și pentru tineri imigranți care doresc să-și înceapă sau continue studiile lor. Asta ar trebui susținut prin proceduri mai rapide care să dea protecție uh, Uh, de către autoritățile naționale, care trebuie să acționeze eficient și uh, mai înainte de toate să nu lase acești tineri în, uh, într-un vid sau să aștepte documente. Aceste burse europene ar trebui să o facă să includă echivalența diplomelor sau comparabilitatea evaluărilor și recunoașterea calificărilor, precum și susținerea și întărirea activității rețelei ENIC-NARIC pentru a da tinerilor migranți uh, oportunitatea de a deveni studenți cu normă întreagă. Inițiativa trebuie să fie europeană, pentru că toate statele membre trebuie să adere la ea și să introducă automat copiii neînsoțiți și tineri imigranți în școli și universități pentru a asigura incluziunea și accesul legal la educație și uh, la sferele sociale și să ia măsuri împotriva discriminării pentru persoane de fiecare naționalitate. Aceste bune practici vor duce la un proces pe termen lung din care toată lumea are de câștigat. Așa cum a spus Michelle Obama, copiii uh, care stau cât mai mult în școli cresc pibul independent de naționalitatea sau statutul lor. Deschiderea uh, ușilor uh, școlilor europene copiilor neînsoțiți și tinerilor migranți va duce la o creștere substanțială la un efort substanțial al școlilor și instituțiilor academice din toate statele membre și vor crește calitatea în educație și în procesele de integrare. Această practică va crește cooperarea virtuoasă între școli și universități, atât în Europa cât și în țări terțe, și va da celor care nu pot pleca din țara lor într-un mod sigur și uh, regulamentar șansa de a începe sau de a-și crește uh, uh, background-ul academic. A doua idee se referă la dreptul copilului de a se juca și a studia. Ca un uh, avocat junior italian, uh, cred că Uh, dreptul de a studia și de a te juca pentru cât mai mult timp trebuie dat tuturor copiilor, inclusiv tinerilor refugiați. Din acest motiv, practica de a facilita unde și dacă este posibilă custodia copiilor separat sau neînsoțiți ar putea fi un bun punct de plecare pentru această integrare. Uniunea Europeană ar trebui să armonizeze legile naționale în ce privește copiii uh, Uh, separați, uh, stimulând practicile bune de a le da șansa să trăiască în medii familiare, mai degrabă decât în comunități pentru minori, acolo unde cele mai bune interese ale lor nu sunt întotdeauna urmărite. Când vorbim despre custodie, Concentrarea este pe o integrare mai profundă. Custodia nu poate fi înțeleasă doar ca primul pas către adoptarea unui copil neînsoțit, ci uh, o custodie și o grijă față de părinții săi, să ai grijă de o familie care deja există. Dacă aceste bune practici ar fi încurajate la, nivele, la nivelul Uniunii, custodia copilor împreună cu părinților ar implica un proces pozitiv. Pentru părinții deplasați, asta ar facilita posibilitatea de a avea o casă imediat și de a se simți mai liber să-și caute un loc de muncă, știind că și copiilor au o casă, au oameni care au grijă de ei și un program structurat de urmat, inclusiv școală, sport și uh, distracții. Pe de altă parte a acestei abordări, multe cupluri și familii europene uh, caută pe cineva de care să aibă grijă și ar putea să contribuie la acest uh, cerc virtuos și protector. Un fond european ar putea fi creat pentru a susține aceste familii, ținând seama de faptul că în acest caz investițiile economice ale Uniunii și ale statelor membre ar fi mai puțin uh, Uh, costisitoare decât plasarea copiilor deplasați și a părinților acestora în comunități. Asta pentru că custodia atinge ținta într-un mod mai scurt și mai direct, fără să treacă prin costurile fixe impuse de comunități. Aceste bune practici ar crește posibilitatea ca acești copii uh, neînsoțiți sau separați sau au cei însoțiți să își exprime potențialul să se reducă posibilitățile de a ajunge pe piața muncii uh, exploatării copiilor să dispară sau să crească fără niciun fel de îngrijire și fără să li se respecte interesele. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Rachel. Nu sunt uh, foarte mulți uh, membri aici în sală, cum spuneam, și nu știu care va fi efectul, dar mulțumesc, Rachel, că ți-ai exprimat ideile atât de clar. Înainte să reacționeze membrii, o să-l invit pe Lucas să-și prezinte primele idei privind uh, rezidența europeană și uh, migranții calificați. Lucas, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Stimați uh, membri, vă mulțumim că ne-ați invitat să vorbim în fața noastră. Prima idee despre care vreau să vorbesc este rezidența europeană pentru uh, cetățeni din țări, țări foarte înalt calificați. Această chestiune a fost abordată prin directiva privind cardul albastru. Problema acolo este că stabilește cerințe foarte uh, înalte și practic nu are niciun fel de utilizare. Uh, deja Comisia a încercat să reformeze în 2016 directiva dar nu a avut succes. Principalul argument împotriva acestei reforme a fost că migrația ar trebui să fie controlată de statele membre. Principiul care sunt de acord complet, dar cred că este un grup care este lovit cel mai tare de directiva privind cardul albastru și anume tineri care vin din toată lumea și care au studiat în Uniunea Europeană. Pentru că articolul 5.3 din directiva privind cardul albastru stipulează că pentru a primi un card albastru trebuie să ai de 1,5 ori uh, salariul mediu brut anual uh, în țară. De exemplu, eu sunt din Austria. Conform statisticilor, în Austria acest salariu pe 2016 a fost de aproximativ 31.000 de euro. Eu voi uh, absolvi facultatea de drept anul viitor și mă îndoiesc că voi fi capabil să câștig 46.000 de euro când voi începe activitatea. Deci propun să creăm, să aducem o excepție la articolul 5.3 uh, și să, să dăm o excepție persoanelor care au studiat și care uh, absolvă o școală în Europa. Pentru că, după părerea mea, nu are niciun sens din punct de vedere economic să educăm acești oameni și când sunt gata să contribuie la societatea europeană, să dea ceva înapoi, să creeze idei și noi uh, afaceri, noi firme, să-i dăm afară. Deci, cred că putem să dăm o șansă acestor oameni să participe la efortul și la ideea europeană și ar fi o schimbare mică, dar eficientă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, Lucas, pentru aceste idei și iată două prezentări foarte interesante care pot contribui la munca noastră legislativă și știu că anumiți membri au ajuns un pic mai târziu, dar vreau să salut pe Ana Maria și Cecilia și să vedem dacă eventual sunt gata să intervină. Bun, am să o rog mai întâi pe Ana Maria Corața Bild să intervină, după care Cecil va avea ocazia să intervină. Vă rog, în această ordine. Da, mulțumesc foarte mult, Claude, domnule președinte. Da, îmi cer scuze, avionul a întârziat și iată că am întârziat și eu și dați-mi voie să salut din suflet pe tinerii din sală. E o adevărată bucurie, domnule președinte, faptul că în comisia noastră putem fi, iată, o casă a tineretului european și apreciez ideile dumneavoastră și apreciez faptul că pot să vă și răspund. Împreună cu colega mea, Caterina Chinici, am uh, fost, suntem două copreședinte pentru un grup care se ocupă de drepturile tinerilor, ale copiilor și în toată munca desfășurată în Parlamentul European, în munca legislativă, în politicile noastre, e clar, copilul este întâi de toate un copil, indiferent de statutul său de migrant, indiferent de contextul său și interesul suprem al copilului ar trebui să fie ceva prioritar în, toate, în toată legislația noastră. Și cred că am reușit acest lucru datorită colegilor din Parlament să obținem o majoritate puternică, indiferent de naționalitate și de grup politic, pentru a pune mai presus de toate interesul suprem al copilului în tot pachetul azil, migrație, pachetul legislativ pe care Parlamentul l-a adoptat și care reprezintă o, ref o reformă foarte importantă, dar care, din păcate, este uh, împoticnită la nivel de, de Consiliu. Și vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această muncă. Acum, pe ceea ce a spus noastră mai specific. Da, e adevărat, copilul sau toți copiii, uh, chiar și cei neînsoțiți și cei migranți, ar trebui să aibă imediat imediat acces la învățământ, la uh, școli în momentul în care ajung în, în Europa. Europa trebuie să fie sinonimă de siguranță pentru acești copii și accesul la școală și educație, învățământ este cea mai bună cale pentru a asigura integrarea lor. Și evident, pentru a preda, pentru a explica valorile noastre și pentru a le oferi o șansă uh, de a se integra și de a avea un viitor în Europa. Apoi, familiile de adopție care să aibă grijă de familii care există deja și care sunt strămutate, de da, adevărat, e un rol uh, deosebit de important. Noi întotdeauna am cerut să avem un spațiu sigur pentru copii în diferite centre de recepție, în diferite tabere de refugiați. Nu trebuie să uităm, un copil e un copil și trebuie să trăiască precum un copil. Și să avem acele structuri care să protejeze, spre exemplu, și fetițele din punct de vedere al integrității fizice pentru a pune cap capăt uh, căsătorilor forțate um, și de asemenea să le permită astfel uh, să, în consecință să aibă șanse egale cu băieții și acces la educație. Și ca să mă refer la ceea ce spunea Lucas, reforma acelui uh, Blue Card, împreună cu colega mea Cecilia am încercat să promovăm o astfel de legislație pentru accesul uh, resortizanților din țări terțe în scopuri de învățare, formare, cercetare și deci e clar că ceva care se adresează tinerilor, o procedură în regim de urgență pentru a veni, pentru a studia în Europa și pentru a fi în măsură să și uh, reținem aceste talente odată ce le-am format, pentru că odată, când, uh, odată ce au studiat în Europa, de multe ori pleacă în SUA. Deci să încercăm să menținem acest talent în Europa, în așa fel încât să avem cu toții de câștigat, să câștigăm acest război al talentelor între continente. Și un ultim punct la care vreau să mă refer. Am uh, obținut să se voteze o idee și anume că nu trebuie să fie reținuți, închiși copiii din cauza statutului lor de migrant în momentul în care vin în Europa. Ar trebui în momentul în care se luptă împotriva criminalității, să se țină seama de statutul lor de uh, minori. Mulțumesc! Mulțumesc, Anne-Marie! Da, e adevărat că trebuie să respectăm și timpul alocat pentru intervenții Așa că doar câte două minute, vă rog, dragi colegi. Urmează Cecil Nkwenge. Vă rog. Grazie, eh, Claude. Ringrazio anche i nostri... Eh, eh, mulțumesc, Claude. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Eu cred că subiectele și propunerile care au fost astfel prezentate uh, au fost ascultate cu mult interes și împărtășim multe din punctele de vedere pe care le-ați exprimat. Și de altfel vă apropiați foarte mult și de munca noastră depusă aici în Parlamentul European în ceea ce privește interesul suprem al minorilor. E adevărat că acest interes suprem trebuie întotdeauna să fie luat în considerare și noi, de altfel, în Parlamentul European, în toate rezoluțiile pe care le-am votat până în prezent, am făcut întotdeauna acest lucru. E, într-adevăr, un subiect uh, transversal minorii și de altfel în uh, intervenția doamnei John Fanny am auzit acest lucru, uh, multe din ideile exprimate în această intervenție, de fapt, au fost preluate dintr-o legislație pe care probabil o cunoașteți deja. O, o, o lege care este, într-adevăr, o lege avangardistă în Europa și care vine din sistemul italian și care se bazează pe un sistem de primire specific în Uniunea Europeană. Uh, și care trebuie să fie aplicată în momentul în care se lucrează pe astfel de dosare, copii migranți. E vorba de identificarea vârstei, e vorba de faptul că e nevoie de un tutore și uh, sunt tot atâtea puncte care ne arată faptul că portabilitatea drepturilor este valabilă atât pentru adulți cât și pentru minori și că aceste drepturi trebuie să poată fi aplicate peste tot pentru acești copii minori. Acum, în ceea ce privește Uh, Blue Card. E adevărat că și aici regăsim această idee a portabilității drepturilor. În momentul în care pleci de acasă, nu lași acasă drepturile, ci le iei cu tine. Deci, există o transversalitate, o portabilitate a drepturilor, care e valabilă pentru toți cei care se deplasează. Deci, e o chestiune de mobilitate. Iar propunerea care este formulată acum mi se pare deosebit de interesantă, pentru că vine și consolidează sentimentul de cetățenie europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și acum colegul Bădil, colega Bădil Valero. Mulțumesc, domnule președinte, dar vreau să vă spun că și mie îmi plac foarte mult ideile dumneavoastră și de altfel, dacă ar fi să le votăm, aș și vota pentru. Dar cred că e foarte important ceea ce ați menționat și anume posibilitatea de burse, de învățământ. Și ar trebui să fie ceva obligatoriu pentru toate statele membre, pentru că acum ne aflăm într-o situație în care în anumite state membre se fac multe pentru copiii minori neînsoțiți și în alte state membre situația e diferită. Și când văd, spre exemplu, situația fetițelor și băieților care vin în Suedia, foarte repede, trebuie să fie integrați, învață limba, merg la școală, dar uh, altfel uh, Există un prag de școlarizare obligatoriu până la vârsta de 18 ani și de multe ori lucrurile se complică după vârsta de 18 ani. Dar e clar că și noi avem nevoie de toți acești oameni care sosesc în Europa. Ei au nevoie de învățământ, de educație, de formare. Dacă hotărăsc să rămână alături de noi sau dacă vor să se întoarcă în țările lor de origine sau să meargă în altă parte. Acum, drepturile copiilor și mai ales dreptul de a se juca și dreptul de a face parte dintr-o familie. Dar eu cred că cel mai important este ca proprii părinți să poată însoți acești copii și proprii părinți să, fie, să devină autonomi. Eu când am început să lucrez în 1996 ca și interpret și apoi ca și avocat în domeniul migrației, vreau să spun că era mult mai simplu atunci să sosești în Suedia, chiar și pentru bunici. Se putea ca și persoană adultă, puteai să ceri părinților tăi să vină în Europa și era, în Suedia și era posibil. Acum a devenit ceva imposibil. Deci, e foarte important să menținem această legătură familială și să integrăm familiile ca atare în Suedia. În momentul în care discutăm despre Blue Card, e adevărat, de mult timp discutăm despre acest lucru, s-a fost ceva blocat la Consiliu și președintele nostru, de altfel, e și raportor pe acest dosar deosebit de important. Ceea ce am încercat eu să fac este să promovez oarecum și ideea suedeză, pentru că am avut o legislație acum câțiva ani, în 2008, dacă nu mă înșel, de altfel, când uh, am extins abordarea în ceea ce privește migrația și piața muncii, atât pentru lucrători foarte calificați, cât și pentru ceilalți, pentru că avem nevoie de ambele categorii, și de cei care sunt extrem de calificați și de ceilalți. Și nu mai avem uh, acel prag salarial, nu mai avem aceste limite încercăm să vedem împreună cu uh, sindicatele care sunt salariile specifice pe fiecare domeniu. Asta am și fi vrut eu să promovez în Parlamentul European. Uh, deocamdată încă n-am reușit, dar uh, cu siguranță voi încerca să continui eforturile. Mulțumesc foarte mult, Bodil. Și am să îi rog pe Rachel și Lucas, eventual dacă doresc să răspundă la întrebările și comentariile formulate de membri. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru aceste reacții și am să încep cu sfârșitul. Mai întâi am să răspund doamnei Bodil Valero. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați împărtășit experiența dumneavoastră. Eu sunt și interpretă și stagiar, avocat stagiar în domeniul migrației și, într-adevăr, am sentimentul că uh, legislația pe hârtie e perfectă, e foarte frumoasă și adevărat mă adresez și colegei în Kenga, am, ambele suntem italiene și într-adevăr legea pe care ați evocat-o adineori e o reacție față de ceea ce am spus și am scris în prezentarea mea la nivel supranațional, la nivel de instituții. Ceea ce aș dori să semnalez și asupra lucrurilor asupra cărora vreau să insist e ideea de comunitate. Această legislație europeană este transpusă în legislația națională și atunci în momentul în care uh, un copil este separat de familia sa, drepturile sale nu sunt întotdeauna concret respectate. Nu vorbesc de putere, ci vorbesc de influența pe care comunitățile o pot avea, care e mult mai puternică, din păcate. Și apar atunci anumite situații uh, în care custodia este încredințată altor persoane și nu familiei, ca fiind considerate drept uh, poate mai potrivite. Dar în momentul în care se ține seama de interesul suprem al copilului, ca acesta să beneficieze de propria sa familie, proprii săi părinți, și dacă, eh, spre exemplu, există alternativa să fie plasat într-o familie din Italia, din eh, Spania, din Germania, e bine, nu întotdeauna interesul suprem al copilului este respectat. Eu pot să vă spun că în Italia, eh, pentru că am experiență în orașul meu de Baștină și lucrez în astfel de cazuri, am reușit, ca și avocat stagiar, să permit doar unui singur copil de 15 ani să meargă la școală, dintr-un total de 18, care sunt toți minori. Unul dintre copii a sosit singur când avea vârsta de 8 ani și, evident, a tot fost a fost trimis la școală pentru că avea 8 ani. Dar ce se întâmplă cu cineva, cu un copil care are 17 ani? Pentru că membrii cei mai proeminenți din aceste comunități uh, pot considera că, bun, nu e interesul său să meargă la școală, că oricum peste un an va fi major și atunci de ce să mai meargă la o școală italiană? Haideți mai bine să uh, îi punem în anumite școli pentru lucrători și adulți, deci școli profesionale, tehnice. Uh, deci toți copiii între 15 până 18 ani care sunt migranți, care sunt neînsoțiți, se regăsesc cu uh, astfel de uh, uh, adolescenți către 2, 3, 4 ore în fiecare săptămână, în astfel de școli tehnice. Și nu știu dacă e neapărat în interesul lor. Eu vă spun așa, din experiența mea, mă gândesc că ar trebui să aprofundăm subiectul. Dar nu sunt convinsă că interesul suprem al copilului este întotdeauna respectat. Mulțumesc foarte mult pentru prima declarație, pentru prima uh, intervenție. Vreau să vă spun că cercetarea și învățământul um, uh, sunt primul, uh, prima etapă. Nu toată lumea care studiază în Europa va face și cercetare, dar învățământul e un prim pas. E adevărat că avem nevoie de ambele și sunt pe deplin de acord cu ceea ce s-a spus, că ar fi un, bin, un bun prim pas să începem mai întâi cu o primă categorie și anume persoanele cele mai calificate, pentru că asta nu poate fi pus în semnul întrebării. Toată lumea e de acord că avem poate nevoie de doctori și uh, alte persoane calificate. Și tocmai de aceea când am ales acest subiect am vrut să mă bazez și pe o, ceva foarte concret. Prima persoană care a mi-a exprimat, mi-a explicat aceste idei, mi-a spus că, uite, avea un prieten foarte bun care lucra foarte bine, un student foarte bun, dar care avea probleme pentru că știa că oricum nu o să-și găsească niciun loc de muncă după ce o să obțină diploma. Și când am început să mă gândesc la asta, efectiv mi-am uh, dat seama că acea persoană avea cam același profil ca și mine, student în, în, dre, la drept, avea statut de refugiat, au fost o perioadă de timp în care persoana respectivă avea uh, temeri uh, cum că și-ar pierde statutul, pentru că la un moment dat guvernul austriac s-a gândit că uh, ar trebui poate la un moment dat să beneficieze de un fel de viză, în fine, un subiect deosebit de important și mi-a venit această idee dacă ar fi să ne concentrăm doar pe, ce, pe cei care fac cercetare, da, bun, ar fi un prim pas, însă nu e suficient. Ar trebui să extindem acest lucru și toți tinerii care studiază să poată contribui cu idei uh, la societatea europeană. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Cred că aici trebuie să menționăm uh, ceva. V-ați referit la cardul albastru și la dosarul de care se ocupă doamna Wikström și pe care l-a menționat și doamna Corața Bild avem multe restricții în ce privește legislația migrației ilegale. Sunt restricții de natură politică și aspectele mai tehnice trebuie avute în vedere pentru că statele membre țin foarte tare la sub, suveranitatea lor. Deci e un domeniu care e foarte puțin dezvoltat și sunt multe probleme. La sfârșit, Putem să revenim asupra acestor probleme și uh, europarlamentarii o să poată să pună bătrân. Doamna Wikström și alții, în ciuda celor spuse, au reușit să uh, promoveze niște legi, legi în ceea ce privește migrația ilegală. <clears throat> și s-au referit și la cele spuse de dumneavoastră și merită să menționăm acest lucru, dar caracterizarea pe care ați făcut-o cardului albastru e corectă însă am simțit nevoia să menționez acest lucru. Vă mulțumesc pentru aceste reacții și acum o să trece imediat la Simon ca să-și uh, prezinte ideile privind abordarea excluziei și scoaterea din discuție a celor radicalizați. Iar Lucas o să prezinte ideile despre coridoarele, coridoarele umanitare pentru refugiați. Simon, ai cuvântul. Mulțumesc! Prima mea idee se referă la excludere și la extremism. La... Plec, de la... Plec de la ideea că trebuie să ne găsim o soluție. Scopul acestei idei este ca cei care se simt excluși din societate să participă. Iată care e propunerea mea. Uniunea Europeană să financeze un proiect, proiect și să evalueze impactul ca să-l transforme într-un plan de acțiune care să fie exemplu pentru guvernele locale din Europa. Pentru a reduce violența trebuie să vedem care e contextul din care provine. Sunt foarte mulți factori care sporesc riscul ca un tânăr să ajungă în acest mediu destructiv. Ideea se referă la problema excluziei și la sentimentul excluziei, așa cum, pentru că de fapt domină în grupurile antidemocratice și care se opun legii. Dacă un tânăr dintr-o uh, comunitate afectată are sentimentul că își poate forma propriul viitor și participă la ceea ce oferă societatea, factorii care îl atrag la o altă viață sunt mai uh, slabi. Este o strategie pentru a preveni tinerii, pentru a împiedica tinerii să ajungă la extremism și infracționalitate. Și sunt mai multe uh, etape. De exemplu, să vă întâlniți cu grupul țintă, pentru că este esențial să îi aveți. Punctul de pornire, de exemplu, ar putea să fie ceva ce interesează artele marțiale. Apoi să se construiască o relație de încredere și o relație ca să-i motivezi pe tineri respectiv din zonele afectate să participe la programe și să-și asume noi roluri să le permite să-și găsească un potențial nou, car ceea ce se poate face cu convingerea că toate unu, toată lumea se poate dezvolta în condițiile corecte. Apoi, includerea grupului țintă în procese politice, cum ar fi Consiliile Tineretului. Rezultatul este că noi, noi participanți din acele medii afectate vor servi ca model. Proiectul trebuie să funcționeze atât cu tinerii cât și cu autoritățile locale, pentru că în felul acesta tinerii se pot simți capacitați, iar părțile interesate pot să beneficieze. Mulțumesc, asta a fost prima idee. Iar a doua idee se bazează pe experiența pe care o am în domeniul scoaterii uh, din aceste grupuri extremiste și uh, criminale. Am colaborat îndeaproape ca să-i ajut să găsească o cale de ieșire. Ideea mea se referă la înființarea unui fond pentru foști membri care sunt acum practicieni astfel încât când toată Europa să poată să apară programe noi. Sunt puține programe care au avut succes în acest domeniu. Printre cele mai încununate de succes sunt uh, cele puse la punct de foștii membri. Ei pot să construiască o relație împreună cu cei care vor să lasă această viață destructivă în spatele lor. Totuși, pentru a pune la punct un asemenea model, e un asemenea program e greu. În primul rând, nu știi dacă fost un membru este real și care, cât de, de încredere persoana respectivă. În al doilea rând, persoana respectivă s-ar putea să nu poată să-și folosească experiența că să-i ajute pe ceilalți. Deci e nevoie de o alt fost apartenent la acest grup care să funcționeze, ceea ce e foarte greu de găsit și de aici apare problema. Ideea mea are ca idee de a ajuta pe ceilalți ca să pornească aceste programe. Am propun ca Uniunea Europeană să creeze o serie de resurse care se pornească de la experiența celor care au aparținut acestor grupuri și să facă o rețea în Uniunea Europeană, rețeaua de conștientizare a radicalizării. În felul acesta ei vor fi folosiți ca consultanți în toată Europa. Ideea aceasta pleacă de la un întreg domeniu. Uh, rețeaua pune la punct uh, cunoașterea, totuși trebuie să se gândească și la timpul petrecut în străinătate. Asta înseamnă că practicienii trebuie să fie voluntari sau pe uh, socoteala organizațiilor gazdă, ceea ce nu e întotdeauna posibil. Da, iată de ce fac apel la Uniunea Europeană ca să găsească resursele necesare pentru acest uh, gol. Mulțumesc foarte mult! Haideți să începem acum cu doamna Birgit Sipol, care va răspunde la cele spuse de dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să vorbesc în limba germană. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim vorbitorilor pentru propunerile făcute. În primul rând, sunt recunoscătoare că v-ați concentrat pe ideea de prevenire și integrare sau participare, pentru că mai ales în cazul tinerilor, dacă ei au sentimentul că nu fac parte din societate, dacă nu au sentimentul că interesele lor sunt avute în vedere, atunci consecințele pot fi foarte diferite. Asta ar înseamnă că mm, au sentimentul că nimeni nu se mai ocupă de ei sau de educația lor și poate să ducă la violență să la infracțiuni și sunt chestiuni deci foarte importante. Am vorbit despre sport ca o modalitate de a stabili dialogul și contactul, lucru care e foarte important în țara mea. Spunem că trebuie să ajungem la oameni acolo unde se află ei. Cu alte cuvinte, trebuie să vedem care sunt interesele lor. Problema Parlamentului Tinerilor a fost deja testată în Germania la multe niveluri, la nivel regional și la nivel local, dar cred că pentru uh, Parlamentul Tineretului trebuie să-și găsească locul în, la toate nivelurile. Trebuie să existe o procedură pentru ca multe categorii de tineret să poată fi reprezentate. Fie că vin uh, dintr-un mediu care provine din migrație sau din familii sărace, familii bogate sau persoane de, cu diverse culori ale piele, pe persoane care să-și poată exprima dorința să participe mai bine. Programul Dropout cred că e foarte bine, pentru că nu poți să ajungi la toată lumea. Sunt foarte multe modele bune. Tinerii cred că cineva care a avut aceeași experiență și, cu care, și care poate vorbi despre uh, propria experiență care arată cât de greșit este să te regalități și cât de bine poți să ieși din într-o asemenea experiență. Cu alte cuvinte, se poate face, trebuie să se facă schimb de experiențe și acolo unde se poate trebuie să asigurăm susținere financiară. Iar în contextul acestei dezbateri ar fi bine dacă statele membre care doresc să economisească extrem de mulți bani, atunci trebuie să se gândească să aibă resursele financiare sau timpul pentru așa ceva și văd că atitudinea asta nu prea există. Natalie Grisbe care... Mulțumesc, Claude! În intervenția mea Vreau în primul rând să mulțumesc pentru această activitate extraordinară a acestui program, program care a trezit extrem de mult de internet și la schimbul din Comisia Libe. Pe mine mă interesează din două puncte de vedere, cu Caterina Chinici, cu Ana Maria Corațabil, cu o serie dragă de alți colegi din diferite comisii, în intergrupul drepturile copiilor, am încercat să aducem toate dosarele și în toate dosarele să introducem ideea respectării intereselor, drepturilor și demnității copiilor, mai ales tot ce, s-a, uh, tot ce se referă la problema detenției copilului, a copiilor refugiați și la inserția acestor copii în societate. Iar în ce privește radicalizarea, evident am înțeles foarte bine propunerile care au fost făcute atât uh, proiectul pilot pentru reinserția tinerilor violenți, ținând cont de trăsăturile specifice, și a doua propunere care a fost făcută pe tema aceasta de a crea, pe baza unei relații de încredere, posibilitatea ca tinerii să iasă din viața distrugătoare în care s-au implicat uneori independent de voința lor sau indiferent de conștiința lor. Prin crearea acestui pol de un sistem, o rețea în activitatea Comisiei pentru lupta împotriva terorismului, care a fost obiectul unui vot săptămâna trecută, au fost prezentate mai multe aspecte și există o mare parte care se referă la radicalizare și la prevenirea radicalizării. Și mergem exact în sensul propus de dumneavoastră. Se prevede, de exemplu, între ghilimele, să utilizăm, să profităm, dacă vreți, de experiența tinerilor care au fost radicalizați și care nu mai sunt, care au reușit să iasă din ghearele radicalizării și să-i aducem să-și prezinte experiența față de alți tineri apropo de riscurile pe care le prezintă o asemenea experiență. Iar tinerii, tinerii implicați care vorbesc uh, altor tineri, uh, e un lucru foarte bun, pentru că uh, merge exact în sensul celor explicate apropo de acest grup de formatori. E o manieră de a vedea lucrurile a tinerilor și o manieră de a vedea vulnerabilitatea lor pentru a putea preveni radicalizarea. Nu v-ați referit la un lucru important, dar probabil că există în activitatea noastră. Uh, trebuie să ducem o discuție privind problema radicalizării pe internet, dar putem să continuăm discuția din acest punct de vedere. Poate bilaterală, dacă se poate. Oricum, vă mulțumesc foarte mult și Uh, jos pălăria pentru activitatea de calitate, pentru schimburile acestea foarte interesante organizate la LIBE. Mulțumesc! Mulțumesc! Simon, dorești să reacționezi? Dorești să reacționezi la cele spuse? Bun. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile încurajatoare. Ca să reacționez la prima intervenție la doamnei Sipel, Cred că ați, uh, v-ați referit la o serie întreagă uh, de, dintre chestiunile asupra cărora uh, eu cred că trebuie să lucrăm, utilizarea sportului, dar mă voi referi la Parlamentul Tineretului și vreau să vorbesc și eu. Poate că n-am fost foarte clar în cele două minute. Scopul acesta ar fi să ne asigurăm că uh, persoanele care nu fac parte din parlamentele tinerilor, pentru că întotdeauna sunt tineri interesați de politică și implicați și automat vor uh, vrea să facă parte din aceste parlamente. Ideea mea ar fi să-i atragem pe cei care niciodată n-ar intra într-un asemenea program. Am colaborat îndeaproape cu tineri de genul acesta. Ei sunt cei care pot să vină cu soluții în fiecare zi se confruntă cu acte de violență, cu persoane care sunt uh, atrase către genul acesta de medii. Și dacă credem în ei și le dăm resursele necesare, atunci realmente pot să facă o schimbare la nivelul comunității locale și de acolo ies bune practici care pot fi transmise mai departe. Uh, și, de asemenea, mai vreau să fac un comentar doamnei în negru, mă scuzați, dar nu v-am reținut numele. Vorbeați despre faptul că se profită de pe urma tinerilor care au experiențe în acest sens, însă trebuie să, chiar să folosim aceste experiențe. Cred că dacă colaborăm în acest fel, în acest domeniu, întotdeauna trebuie să faci o evaluare de securitate foarte, foarte atentă. Trebuie să vedem în ce măsură persoanele acestea sunt utile pentru activitate. Lady, doamna negru este doamna Natalie Grisbeck, eurodeputată. Nu i s-a spus niciodată doamna negru, dar nu, asta e. Lucas, acum un minut despre coridoarele umanitare. Chestiunile despre care vorbim sunt realmente profunde și importante. Două minute. Sunt uh, subiecte foarte controversate. Credeți că migrația și radicalizarea nu sunt controversate? Ba sunt. Dar dacă prefer să nu facem acest lucru, nu. Da dar nu cred că pot să explic ce am de explicat într-un minut. Două minute, așa cum a fost uh, inițial planificat. Și apoi Cecilia, uh, vrei să răspunzi după ce termină și Lucas cu prezentarea lui privind coridoarele umanitare. E foarte interesant. Vreau să fac doar câteva comentarii. După ce își face prezentarea, da? Deci o să fie ultima intervenție despre coridoarele umanitare și apoi o să te rog să răspunzi și să tragi niște concluzii ca să putem încheia. După ce răspunde doamna deputat, pot și eu să mai spun câteva cuvinte? Bun, ok. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vorbesc despre coridoarele umanitare pentru refugiați ideea de a schimba unde se poate face cererea de azil, nu în statul membru cum e acum, ci doar în statele membre europene și la toate consulatele din lume. Ceilalți azilanți pot fi întâi intervievați și apoi reprezentanții naționali pot să vagă dacă se aplică Convenția de la Geneva. Iar uh, instanța națională responsabilă va fi cea care va lua decizia. Cred că oricare ar fi soluția aleasă, trebuie să fim conștienți de ceva. Este o chestiune pe care o putem rezolva ca Uniune Europeană și fiecare țară trebuie să participă. Sunt unii care spun că nu vor niciun fel de refugiați. Uh, Poate să fie un sentiment care să-i ducă la acest lucru, dar nu e realist. Oamenii se tem pentru viața lor și încearcă să se protejeze și pentru foarte mulți dintre ei, Uniunea Europeană este singura șansă trăiesc în condiții precare, n-au niciun temei juridic pentru azil, așa cum e menționat în Convenția de la Geneva. Persoane deplasate din cauza schimbării de climă nu sunt refugiați conform Convenției de la Geneva. Pentru a rezolva problema cu care ne confruntăm acum și pentru ca să ne pregătim pentru asemenea refugiați, Trebuie să analizăm uh, statutul de azilant de ale ambasadele Uniunii Europene și consulatele sale din toată lumea, pentru că cei de acolo văd foarte bine cum este situația politică din zona respectivă și știu exact care este o poveste plauzibilă și care nu. Cred că e singura soluție valabilă pentru a combate traficul de persoane pentru că dacă ne gândim sporirea securității în acest domeniu, nu ar face altceva decât să ducă la creșterea prețului pentru traficul de persoane. Și uh, dacă s-ar face o asemenea uh, evaluare, atunci și curțile, instanțele din statele membre ar putea să rezolve. Cred că asta ar rezolva foarte multe probleme cu care ne confruntăm acum în procesul de azil, de solicitare de azil. Mulțumesc, Cecilia. Dacă Poți să ne spui ce ai de spus? Sunt absolut de acord cu cele spuse. Este momentul în care Europa să facă ce trebuie și să acționeze ca una. Este poziția acestei instituții, dar este o altă instituție care nici măcar n-a început să se ocupe de reforma regulamentului Dublin, iar eu sunt raportor. Dar nu dați vina pe instituția noastră. Noi avem o condiție fantastică și sunt gata să fac negocieri în orice moment Vă rog, cam asta ar fi. Vreau să revin la ceva ce ați menționat mai devreme privind copiii, copiii migranți și detenția acestor copii. Cred că e momentul să punem capăt detenției minorilor pe teritoriul european. Așa cum am reușit să dăm o lege care să a abolească pedepsa corporală, acum e momentul în care ar trebui să acționăm ca unul și să nu-i mai uh, încarcerăm pe copii. Reunifica, reîntregirea familiei este un alt subiect care este absolut crucial. Iar statele membre participă acum, toate participă, uh, încercând să se spele pe mâini și să dea vina pe altcineva. Chiar și țara mea, Suedia, spune noi aveam, nu, reușeam să administrăm această chestiune foarte bine și reușeam să facem reîntregirea familiei. Iar acum, aproape toate părțile, uh, toate partidele, cu excepția partidului din care fac eu parte, chiar și Partidul Socialist, Marele Partid Conservator, sunt împotriva reîntregirii familiei. Și vorbim despre secolul 21, în care fluxul de migranți până în acest an este uh, la cel mai scăzut nivel. În momentul acesta în Europa sunt foarte departe de ce spunea Hillary Clinton. E nevoie de voință ca să crești un copil. Suntem foarte departe de această idee, iar în viitor copiii noștri și copiii lor o să ne judece. Și cred că judecata aceea va fi dură. Sunt absolut de acord cu ce a spus și vă mulțumesc și apreciez activitatea dumneavoastră și aș vrea de asemenea să mulțumesc intergrupului pe marginea dreptului copiilor care face un lucru extraordinar la nivelul Parlamentului. Mulțumesc, Cecilia, și pentru celelalte concluzii. Birgit, doreai și tu să spui ceva? Foarte repede. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Vreau să comentez această cerere privind viza umanitară. Vreau să subliniez că ar fi foarte utilă în multe domenii, pentru că, în primul rând, am putea să uh, spargem, să întrerupem activitatea infractorilor care îi aduc pe oamenii la bordul navelor și în felul acesta îmi permite să se ajungă în siguranță în Uniunea Europeană să facă cerere de azil. Să fim onești că atât relocarea cât și vizele umanitare nu uh, garantează faptul că oamenii aceștia vor primi azil, însă vor ajunge în siguranță în Europa și atunci pot să vadă dacă primesc statutul de azilant. Și am și o declarație politică scurtă care ne spune toată lumea o să vină în Europa pentru că în felul ăsta atragem. Știm foarte bine că nu e adevărat. Majoritatea refugiaților nu vin în Europa și ar trebui să le ușurăm calea celor care doresc să ceară ajutorul Uniunii Europene. Și aici sunt de acord cu dumneavoastră că nu are rost să ne concentrăm, să construim ziduri și garduri pentru că oamenii vor veni dacă aspirațiile noastre sunt suficient de înalte. Trebuie să asigurăm vizele umanitare, relocarea și trebuie să facem acest lucru, să votăm în privința vizei umanitare în decembrie și să sperăm că împreună poate vom reuși să convingem statele membre să se ocupe de această chestiune a relocării. Mulțumesc! Să sperăm că se va întâmpla acest lucru. Veți avea ultimul cuvânt uh, foarte repede, însă vă rog. Aș dori ca ultima reacție să fie în germană, dacă se poate. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să mulțumesc tuturor că ne-au ascultat. E păcat că n-a fost nici măcar un eurodeputat din Austria, ținând cont de cât de importantă este chestiunea asta pentru Austria. Ar fi avut uh, un sens oarecare să vină și ei aici. Sunt oameni care vorbesc în, despre migrație și ar fi trebuit să participe la acest eveniment. Dar vreau să mulțumesc eurodeputaților care au reușit să vină la audiere. Și încă un lucru pe care vreau să-l spun. Am uh, fost uh, în Austria și am vorbit cu multă lume și preocupările de fiecare zi știu care sunt. Am fost în diverse puncte tari și am vorbit cu oamenii din oraș și am vorbit și cu oamenii obișnuiți. Și după primele două minute de conversație îți dai seama cum stau lucrurile și îți dai seama că nu sunt oameni răi, că sunt oameni uh, care sunt dezamăgiți de Europa. Ei cred că nu mai sunt implicați și trebuie să înțelegem acest lucru, pentru că vin alegerile europarlamentare, să ne concentrăm asupra acestor persoane. Persoane care sunt antimigrație sau antipolitica de azil, ei bine, sunt oameni dezamăgiți de soluțiile care le-au fost oferite pentru problemele lor reale. Am vorbit cu ei cu ei foarte mult și au probleme legate de educație, locuințe, de viața de zi cu zi. Sunt chestiuni care ar trebui rezolvate la nivel național și nu auzim suficient de multe despre aceste lucruri de la Europa. Vreau să spun acest lucru. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, îmi pare rău că nu avem mai mult uh, timp ca să avem un, o reacție finală și din partea uh, lui Rachel și a lui Simon. Uh, sunt convins că ar fi fost uh, interesant, mai ales că dacă ne gândim uh, care sunt țările din care veniți și care sunt foarte afectate de acest subiect. Dar e clar că discutăm despre cel mai important și mai intens uh, subiect politic uh, pentru toată lumea și vreau să vă mulțumesc pentru că în ciuda acestui lucru ați reușit să vă concentrați pe aspecte specifice într-o modalitate foarte scurtă și concentrată și l-ați prezentat uh, foarte de bine uh, membrilor și chiar în ciuda mesajelor, uh, unor mesaje neplăcute de pe Twitter, cred că uh, reacția membrilor uh, care se ocupă, de exemplu, de reforma Dublin e foarte importantă, pentru că acest, aceștia sunt membrii care sunt aici, oameni care sunt implicați în aceste chestiuni și eu, comisie care va continua să discute aceste subiecte și că văd că atât pe internet cât și aici uh, se înțelege foarte bine uh, faptul că aceste, aceste idei pe care le-ați prezentat sunt foarte importante și sunt luate foarte în serios. De aceea am uh, organizat acest uh, audiere, chiar dacă n-am avut atât de mulți membri, pentru că sunt foarte multe activități care se întâmplă uh, simultan, dar ni s-a părut important să lansăm aceste idei și să începem acest dialog cu dumneavoastră și cu uh, Uh, evenimentul uh, uh, tinerilor europene. Așadar, este important că avem acest dialog și că el continuă. Vă mulțumesc că, că v-ați aflat aici, mulțumesc tuturor vizitatorilor noștri, mulțumesc celor care au uh, urmărit dezbaterea, inclusiv celui care pe Twitter scrie mesaje neplăcute în continuare. Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru că ați participat, mulțumesc și cred că ar trebui să încercăm să dezvoltăm acest lucru pentru că adică vorbim despre dosare legislative care se dezvoltă. Avem cam 34% din legislație în această comisie, este în procedură de finalizare în această comisie și ea tratează și multe dintre problemele despre care am vorbit astăzi. Deci să vedem cum putem urmări uh, această chestiune și în viitorul mandat să vedem ce se întâmplă cu migrația legală, radicalizarea, toate aceste chestiuni. Deci vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Așadar să fim atenți la acest subiect în viitor. În continuare, vă mulțumesc tuturor uh, care ați participat. Mulțumesc, dragi colegi. Îmi pare rău, ăsta e sfârșitul destul de plictisitor, dar trebuie să trecem la un alt punct de pe ordinea de zile. De pe ordinea de zi, mă Okay, colleagues, we can go on to point. Dragi colegi, trecem la punctul 4 cu oarecare întârziere. Um, so we go now to the... Așadar, trecem acum la programul uh, Drepturi și Valori. Bodo se află aici, asta este bine. Deci, uh, Haideți să începem schimbul de opinii privind amendamentele la programul Drepturi și Valori. După cum știi, 2018 uh, e, vorbim despre bugetul pe perioada 2021-2027. Uh, uh, fiindcă suntem în întârziere, îi dau cuvântul raportorului Bodil Valero. Ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc suedeză mai întâi de toate, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au lucrat uh, într-un spirit uh, de cooperare în această comisie, în Comisia Libe, dar și aș vrea de asemenea să mulțumesc și co-raportorilor. Am cooperat uh, în Comisia Libe, Cult, Comisia FEM, uh, Libe are competențe de fond, uh, FEM are anumite competențe pe anumite chestiuni, dar și AFCO, buget. Așadar, foarte multe comisii au lucrat la acest program privind drepturile și valorile. Și până acum cooperarea a fost excelentă, trebuie să spun acest lucru, o uh, cooperare excelentă cu toți cei implicați. Așadar, când am avut uh, pe, în fața noastră acest dosar, am uh, văzut și am salutat faptul că din partea Comisiei uh, a existat o anumită continuitate, în sensul că au încercat să dea o anvergură mai mare acestui program de cooperare prin includerea unor organizații care uh, lucrează în domeniul drepturilor omului și sunt așadar elemente de care s-a ținut seama dar asta nu este suficient pentru că uh, în afară de a, mai degrabă decât de, uh, văzând, deci bugetul din, din, uh, în loc să crească, din potrivă scade și asta nu ne va permite să includem mai multe dosare și mai multe domenii. Va fi imposibil acest lucru cu un buget redus. Așadar, Uh, avem, așa, avem fondurile pe care le avem și va trebui să ne descurcăm cu uh, acestea. Iată care e contextul. Am primit foarte multe amendamente care merg în aceeași direcție. Cred că avem un consens destul de larg pe majoritatea punctelor. Deja am avut o ședință a raportorilor fictivi unde s-au prezentat o serie de amendamente de compromis și avem un uh, consens. Chestiunile cele mai dificile vor fi abordate la următoarea ședință a raportorilor din umbră și cred că în felul acesta vom putea ajunge la anumite soluții. Obiectivul meu principal a fost ca această chestiune să nu afecteze problemele existente, problema bugetară uh, deci să nu, aceste inițiative deja existente să nu fie afectate. Avem așadar 9 milioane de euro pentru acest program și trebuie să cădem de acord dacă dorim sau nu să creștem valoarea globală a programelor. De asemenea, să nu uităm că rezoluția din aprilie, adoptată în aprilie acest an, uh, prin acesta ne-am angajat față de uh, continuarea eforturilor în domeniul democrației, drepturilor fundamentale, uh, pentru proiecte la nivel local și național, de exemplu, susținerea anumitor organizații ale societății civile, inițiative anticorupție, integritate, pro-integritate și așa mai departe. Toate aceste uh, chestiuni sunt în noul pilon și apoi mai avem și o altă propunere importantă. Trebuie să fie mai ușor pentru micile organizații să poată să ceară fonduri prin intermediul programului și, de asemenea, prin intermediul unor proceduri mai facile, cu mai puțină birocrație și să poată să existe mai multă suplețe, mai ales începește procedura de codecizie asupra evaluării programului. Așadar, iată trei chestiuni principale după mine. Sigur, sunt uh, și alți colegi uh, care au idei similare. Sper că pe 10 decembrie vom putea vota în comisie și că vom putea începe trilogul în ianuarie. Asta sper și poate că vom reuși să încheiem acest uh, subiect înainte de sfârșitul mandatului. Așadar, ne vom reîntâlni la următoarea ședință a raportorilor uh, cu, să, să discutăm chestiuni, unele chiar dificile, dar sper că vom reuși să ajungem la o, o poziție comună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, uh, doamna Bodo. Este adevărat că, doamna Bodo, unii raportori din umbră se află în sală și intenționez să le dau cuvântul. Începem cu domnul Mihal Boni din partea PPE. Mulțumesc foarte mult. Am discutat de multe ori acest subiect și eu cred că este una dintre cele mai importante soluții pe care Parlamentul European le propune pentru următorul cadru financiar multianual. Începește uh, fondurile, bugetul. După cum știm, Parlamentul European a aprobat noul buget și acesta este rezultatul eforturilor noastre comune, făcute de toate grupurile politice. Avem mult mai mulți bani, de trei ori mai mulți decât s-a propus din partea Comisiei și cel mai important este că trebuie să păstrăm separarea, separarea pozitivă prin concentrarea pe valori. Cred că există foarte multă convergență aici între grupurile politice în ce privește Conținutul dorit al programului Drepturi și Valori. Mulțumesc foarte mult raportoare pentru că a pregătit un proiect de raport foarte solid care oferă un bun punct de pornire pentru negocieri. Ne-am început munca în calitate de raportor din umbră și am fost de acord că trebuie să susținem uh, societatea civilă, să promovăm articolul doi legat de valoare și să creăm o nouă categorie valoare ale Uniunii, așa cum am spus, și de asemenea trebuie să ne concentrăm asupra grupurilor, grupurilor societății civile și organizațiilor transnaționale la nivel local, mai ales nivelul local e important, orașe, regiuni și mai departe. De asemenea, cred că în amendamentele noastre sunt multe soluții prietenoase pentru ONG-uri, da, da? deci soluții mai puțin birocratice. Există sigur o oarecare birocrație, dar cred că ar fi foarte util, uh, util aceste soluții. Uh, s-au descris uh, foarte bine dimensiunile problemei legate de modelul de funcționare a organizațiilor și cum să susținem organizații uh, mai mici. Uh, cu un limbaj puțin diferit, după părerea mea, ar trebui să ne gândim la, drepturile, la programul Drepturi și Valori ca la un proiect pozitiv de reafirmare a valorilor noastre. Din punctul meu de vedere, acesta nu e direcționat împotriva vreunui stat membru, nu e menit să sancționeze pe cineva, de aceea sunt împotriva referințelor la dezbaterile privind deficiențele generalizate privind statul de drept, deci așa numită condiționalitate privind statul de drept. Înțeleg argumentele, pentru că le-am discutat, dar din punct de vedere practic, vreau să uh, văd că Parlamentul este, aprobă această soluție și Comisia, sper, dar și Consiliul. Este important nu doar să avem o soluție care va funcționa în uh, declarațiile noastre, ci într-un cadru realist și pentru asta avem nevoie de susținerea statelor membre. Așadar, trebuie să ne gândim dacă unele soluții referitoare la statul de drept și cu care în general sunt de acord, dacă ele ar trebui să fie nu, nu, condiționalități legate de finanțarea anumitor programe de uh, respectarea statului de drept, dacă acestea ar trebui să existe în acest proiect, pentru că nu știm până la urmă cum se va rezolva problema condiționalităților. Nu avem o decizie finală în acest sens. Până acum, negocierile pe compromisuri, pe amendamentele de compromis au fost productive și, așa cum spunea Bodil, uh, sper că vom ajunge la o poziție comună și vom putea să votăm o soluție bună pe 10 decembrie în comisie. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Mical, spune președintele, pentru SND Cecil Genghi. Cecil, ai cuvântul. Mulțumesc, Claude. Așa cum uh, am avut ocazia să spun și la ședința precedentă a comisiei, uh, vreau să-i mulțumesc uh, raportoare, nu doar pentru munca sa considerabilă de modificare a propunerii de raport, dar și pentru atenția pe care a dat-o față de amendamentele pe care le-am propus noi. Pentru a consolida textul din punct de vedere tehnic și pentru ca acest lucru să se producă cât mai rapid. Și notăm cu satisfacție faptul că toate grupurile politice doresc să găsească un compromis. În ce privește amendamentele de detaliu, am prezentat în numele grupului nostru SND uh, aceste amendamente și mulțumesc uh, raportoare pentru efortul său de a include lupta împotriva oricărei forme de intoleranță, online, offline, uh, un punct care pentru noi era prioritar. Sigur, sunt și mai convinsă de importanța ideii de a avea un program care să țină seama de valorile cetățenești și de egalitate și Printre aceste valori, evident, nu putem să uităm statul de drept și democrația, elemente esențiale pentru a crește încrederea cetățenilor în Uniune. Uh, evident, uh, în ce privește finanțarea, rămân în favoarea unei creșteri substanțiale a dotării acestui program. Crizele care există și uh, Uh, nevoile care există uh, în rândul organizațiilor societății civile care luptă cu rasismul, xenofobia, extremismul violent, arată că e nevoie de o susținere financiară semnificativă din partea noastră, deci din partea Europei. Mulțumesc din nou uh, raportoarei pentru că a respectat un, un program foarte ambițios și Uh, dincolo de niște chestiuni procedurale și detalii tehnice, cred că putem să încheiem uh, și să votăm acest program până la sfârșitul legislaturii. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Cecil. Uh, acum, pentru ECR, domnul Iurec, vă rog. Bardzo dziękuję. We wcześniejszych dyskusjach już zarówno odnośnie tego... Mulțumesc foarte mult. În această discuție s-a exprimat un scepticism față de anumite mecanisme legate de statul de drept și față de uh, ideea dacă ele vor fi aplicate într-un mod uh, obiectiv. Noi am vrea să depunem anumite amendamente care să ofere garanții că cel puțin Parlamentul European își va exprima dorințele și sugestiile ca astfel de abordare unilaterală să fie evitată. În special ne uh, uităm cu atenție la articolul 17 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene unde se vorbește de dialogul constant al Uniunii Europene cu comunitățile și cu, comunit- cu grupurile religioase. De asemenea, vrem să vă atragem atenția asupra familiei și organizațiilor de sprijinire a familiei. În criza demografică actuală în Europa, acest, uh, criza aceasta vine dintr-o criză a familiei și cred că implicarea Uniunii Europene ar fi o confirmare a faptului că Uniunea susține drepturile de bază. O problemă importantă, un mod important de a evalua acest proiect uh, ar fi cum vor fi tratate amendamentele noastre atât la stadiul uh, amendamentelor de compromis, cât și în stadiul final de vot. Uh, nu le voi discuta acum, dar cam asta e direcția în care merg sugestiile noastre. Așa vedem noi garanțiile ca să avem uh, mai multă încredere față de ideile incluse um, Și acum, Sofie. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că din suflet susținem linia de gândire propusă de doamna raportor și vrem să-i mulțumim pentru această abordare extrem de constructivă. Două, trei observații mărunte. Una din propunerile pe care le-am înaintat și care chiar am vrea să fie uh, preluată e ideea aceea unui 5% de fond de urgență pentru acele cazuri în care există niște încălcări evidente ale statului de drept și uh, ale uh, drepturilor de către guvern caz în care trebuie să fim măsură să iei niște contramăsuri și ne-am fi dorit să avem această uh, flexibilitate pentru situații de urgență. Și poate, poate apăra o astfel de situație de urgență referitor la statul de drept și uh, drepturile fundamentale. Apoi, referitor la cele spuse chiar adinaur de domnul Boni, eu nu cred că acest instrument poate fi utilizat vreodată împotriva unui stat membru, ci pentru sau în sprijinul cetățenilor chiar și în acele state membre în care guvernul nu respectă drepturile propriilor lor cetățeni. Și atunci e foarte greu pentru societatea civilă și organizațiile de cetățeni să-și, să-și exercite drepturile. Și de aceea cred că trebuie să clarificăm exact ce anume înțelegem prin condiționalitate, pentru că uh, L-am auzit pe domnul Boni spunând ceva despre condiționalitate care de fapt nu e legat de acest lucru, de programul acesta, ci de uh, finanțare, de buget. Așa că am anumite puncte de vedere diferite aici. Deci, per total, e foarte pozitiv faptul că uh, în timp ce Uniunea Europeană timp de ani de zile a avut un instrument bugetar pentru a promova democrația și drepturile fundamentale în afara Uniunii, iată că într-un târziu recunoaștem că avem nevoie de un astfel de instrument și în Uniunea Europeană. Pentru că democrația și statul de drept și drepturile fundamentale nu pot să se apere singure, ci trebuie să facem noi acest lucru. Așa că e foarte bine faptul că ne punem la dispoziție și mijloace necesare pentru a face acest lucru. Mulțumesc, Sofie. Mai dorește cineva? Înainte să dau din nou cuvântul doamnei raportor. Da, pentru a spune lui Sofie Uh, da, suntem de acord. E clar că trebuie să promovăm organizațiile societății civile pentru a menține valorile, democrația, statul de drept, uh, dialogul democratic. Sunt pe deplin de acord cu asta. Și să avem acea deschidere, însă, pe de altă parte, trebuie să vedem și latura practică, posibilitățile practice, în ce cadru. Așa că mă gândesc cu ocazia întâlnirilor noastre, vom avea ocazia să, să aprofundăm, să clarificăm anumite lucruri. Mulțumesc! E adevărat că există multă muncă depusă pe acest subiect și acum Bodil, doamnă raportor, um, dacă doriți să ne mai uh, dați uh, câteva informații, eventual trageți concluzii. Da, mulțumesc, după cum spuneam, într-adevăr, Există o serie întreagă de aspecte care deocamdată nu fac obiectul unui acord și pentru care soluții comune încă mai trebuie să fie găsite. Și avem speranța că vom găsi o majoritate aici în Parlamentul European. Dar există o serie întreagă de aspecte pe care poate le interpretăm în mod diferit și tocmai de aceea va trebui să încercăm să rezolvăm aceste divergențe de opinie în așa fel încât să ajungem la o interpretare comună. Eu cred că aici nu e vorba de un program care să fie împotriva unui stat, nu încercăm să vizăm pe nimeni, ci din potrivă, vrem să fim pentru, pentru ca toate statele membre să fie la înălțimea valorilor noastre comune. Și astfel, toate statele membre să fie în măsură să apere acele valori comune. Despre asta este vorba. În momentul în care o țară nu e la înălțime, uitați-vă la articolul 2 din tratat sau alte articole asemănătoare, atunci ar trebui să avem un model în așa fel încât să permitem statului respectiv să regăsească făgașul normal și astfel vreau să vă spun că nu vizăm pe nimeni anume. Mulțumesc! Okay, thank you very much, Bodil, and good luck, and thank you also to... Mulțumesc foarte mult, Bodil, mult noroc în continuare și ție ca și raportor și raportorilor din umbră care lucrează pe acest dosar. Mulțumim foarte mult! Bun, acum, dragi colegi, putem să trecem la punctele 5 și 6. E vorba de încheierea acordului între Uniunea Europeană și uh, Albania și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. În principiu, uh, doamna raportor va interveni mai întâi cu câteva explicații. Bodil, te rog. I, I uh, suppose we talk about the both. Deci, dacă am înțeles bine, luăm ambele subiecte la pachet, da? Dacă nu vă deranjează, atunci m-am gândit să le discutăm împreună cu textul uh, semnat cu Albania și lansarea negocierilor cu fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Cam aceasta ar fi uh, propunerea mea, să le luăm la oaltă. Putem face acest lucru? Sunteți de acord? Da, bun. Bun, atunci, domnule președinte, dacă am perpeinteți, grupul verzilor, în principiu, are o abordare mai degrabă critică în ceea ce privește acțiunea agențiilor europene în țări terțe. Și am hotărât că această acțiune totuși trebuie să fie realizată. Deci trebuie să definim exact în ce mod e nevoie de un control, un control democratic al publicului, o supervizare și o asumare a răspunderilor care să fie extrem de bine definită. Mai întâi, referitor la Albania și apoi referitor la uh, ARIM, e vorba de o serie întreagă de acorduri care trebuie să fie încheiate. De aceea e nevoie de un cadru foarte clar. Aceste acorduri ar trebui să garanteze respectarea drepturilor fundamentale, dreptul de a cere azil, principiul demnității umane, interdicția, interzicerea torturii și interzicerea persecutării copiilor și așa mai departe. Deci e nevoie de un mecanism de asemenea uh, de apel, de uh, recurs în apel și în acest sens e nevoie de o clarificare a regulilor aplicabile, drept penal, drept civil, răspunderea administrativă. Și tocmai de aceea aș dori să solicit Comisiei să publice toate documentele necesare Parlamentului, în așa fel încât să poată lucra pe aceste dosare, uh, având în vedere faptul că e vorba de o procedură de aviz conform. Și din câte am înțeles, amendamentele trebuie să fie depuse până cel mai târziu pe 28 noiembrie Uh, e vorba de o procedură în care Parlamentul trebuie să se pronunțe prin da sau nu și atunci amendamentele nu se pot referi decât la un eventual răspuns nu. Am înțeles că votul a fost prevăzut deja în data de 10 ianuarie în comisia noastră și am speranța să putem vota împreună ambele dosare atunci. Însă, deocamdată, încă nu am primit tot ceea ce era necesar pentru uh, fosta Republică uh, Iugoslava Macedoniei și e vorba de același model până la urmă între ambele țări. Acum, dacă totul se uh, decurge ca pe roate, în principiu ar trebui să votăm pozitiv. Mulțumesc! Okay, thanks, Bodo. So, the deadline for... Bun, mulțumesc. Termenul de, pentru a depune amendamente, în principiu n-ar trebui să fie amendamente, uh, este 5 noiembrie și atunci o să trebuiască să și votăm ulterior. Bun. Uh, Natalie, ești singurul raportor din umbră care e prezent. Dorește să intervii? Te rog. Doar câteva cuvinte, pe scurt după schimbul de opinii referitor la aceste două decizii ale Consiliului pentru a adopta acordul statutului între UE, Albania și UE, uh, fosta Republică Iugoslava Macedoniei, pe scurt, pentru că, în fond, uh, sunt pe aceeași linie de gândire ca și colega Bodil, uh, Valero. Sunt, uh, e vorba de țări foarte importante, țări terțe și ca și dânsa sunt de acord asupra faptului că trebuie să definim în mod clar și precis cadrul. Evident, vreau să-i mulțumesc pentru toată munca depusă pe acest dosar și uh, să-i mulțumesc de asemenea și pentru poziția afirmată pe uh, marginea deciziei. Aș mai dori să adaug un lucru care n-a fost menționat, dar care cu siguranță doamna raportor cunoaște foarte bine, și anume că aceste acorduri trebuie să respecte pe deplin drepturile fundamentale și să prevedem mai ales posibilitatea unui mecanism de plângeri, de introducere a plângerilor, așa cum a fost cazul și în deciziile asemănătoare anterioare. Și ca și raportor din umbra pentru grupul meu parlamentar, în ceea ce privește revizuirea uh, Frontex, dacă nu mă așel, mâine vom aborda subiectul, uh, Uh, vreau să vă spun că sunt pe deplin conștientă de importanța acestor dispozitive, acestor mecanisme și cred că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a obține cât mai de timpuriu informațiile necesare. Deci toate precizările, toate clarificările care sunt absolut uh, indispensabile ulterior pentru a vedea felul în care aceste acorduri au fost transpuse în fapt și pentru a fi în măsură să le evaluăm de-a lungul aplicărilor. E ceva foarte important astăzi în situația pe care o cunoaște uh, Uniunea Europeană la frontierele sale externe și în relațiile sale cu țări terțe. Mulțumesc! Okay, Natalie, thanks for taking... Mulțumim foarte mult, Natalie, mulțumim foarte mult pentru interesul uh, um, exprimat. E adevărat că la nivel procedural lucrurile trebuie să fie foarte clare. Uh, doamna raportor, toate bune și frumoase? Bun. Să sperăm că nimeni nu va introduce amendamente. Și să continuăm, deci, pe o notă pozitivă și după votul din 28 noiembrie. Bun, mulțumesc foarte mult. Mai aveți și alte dosare, doamna Valero, la care lucrați, ca să știu. Thank you very much. Bun, mulțumesc foarte mult. Sperăm că toți raportorii vor participa. Bun, și acum trecem la documentul pentru uh, călătorie în situații de urgență în Uniunea Europeană. Aici am avut 15 amendamente care au fost înaintate. Doamna raportor Kinga Gal, da, o văd, e de față. Dânsa este raportor pe acest dosar și am să-i dau mai întâi cuvântul și atât. 15 amendamente, Kinga, te rog. So, first of all, let me thank Mulțumesc foarte mult. Mai întâi vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru abordarea constructivă pe acest dosar. Am avut o întâlnire a raportorilor din umbră care a fost foarte utilă pentru a clarifica lucrurile și am prezentat deja propunerea, dar uh, dați-mi voie să mai subliniez încă o dată faptul că această propunere a Comisiei are drept scop să simplifice formalitățile pentru cetățenii europeni în, în care nu beneficiază de consulate sau ambasade în țări terțe atunci când s-au pierdut niște documente de călătorie și pentru a obține niște documente de urgență de la consulatele sau ambasadele unui alt stat membru uh, care se află în țara respectivă, în așa fel încât să-și poată continua călătoria. Deci nu e ceva nou, nu e un document sau un instrument nou, a fost inițial introdus deja în 1996, dar s-au schimbat multe de atunci și până acum. Și în forma sa actuală, aceste documente nu mai uh, țin seama de cerințele de securitate și nu mai pot oferi suficientă protecție, uh, mai ales în ceea ce privește documentele false asemănătoare. Tocmai de aceea multe state membre nu mai vor să mai emită astfel de documente și tocmai de aceea era necesar să avem aici o reformă. Și mai există și obligație juridică și anume decizia de 1996 nu era aliniată cu directiva de protecție consulară din 2015 și trebuie să facem această aliniere. Iar Parlamentul în rezoluția sa din 2017, raportul pe cetățenie, a cerut acest lucru și anume Comisia să vină cu astfel de propunere în așa fel încât să oferim un format mai sigur pentru acest tip de documente de călătorie. Și cred că iată, am obținut această propunere a Comisiei. Propunerea ca atare va consolida trăsăturile necesare eh, specifice pe securitate și pentru aceste documente de urgență pentru a călători și va reduce riscul de contrafacere și de documente false. Termenul limită prevăzut pentru eh, introducerea amendamentelor este 5 noiembrie și în prezentarea raportului am indicat deja și am spus celorlalți raportori din umbră, doamna Chinici și altora, că o să menținem legătura pe acest subiect și anume să nu se înainteze amendamente și să preluăm propunerea Comisiei, în așa fel încât să acționăm mai repede și să permitem statelor membre să introducă aceste documente cât mai repede cu putință, pentru că, în fond, e în interesul cetățenilor europeni să primească asistență din partea consulatelor, ambasadelor în alte state membre, mai ales că e vorba de situații de stres. Bun, până la urmă am primit 15 amendamente, și având în vedere abordarea noastră, a mea ca raportor și a mea, raportorilor din umbră, Bun, n-am să pregătesc amendamente de compromis, am să supun la vot, am să cer să se supună la vot cele 15 amendamente introduse și acum o să ne mai gândim să vedem o să trebuiască să mai văd și cu ceilalți raportori din umbră cum să procedăm, dar eu cred că este important să acționăm repede și eficient pentru că asta poate fi un exemplu foarte clar de cum anume Uniunea Europeană poate fi aproape de cetățenii săi. Și oricum am să informez în acest sens și pe raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult, Kinga. Votul e prevăzut în decembrie și e clar, după cum ai spus și tu, e un, un subiect extrem de limpede și vom vota acele amendamente și să sperăm că nu vom uh, încuraja și mai multe activități de falsificare a acestor documente de călătorie. Nu știu exact care e data pentru decembrie, dar o să aflăm cât de curând. Bun, mulțumesc foarte mult, foarte bine. Vreau să mai verific încă o dată. Mai dorea cineva să intervină pe subiectul acesta al documentelor de călătorie de urgență? Caterina, tu ai fost autorul unor amendamente, da? Atunci te rog, ia cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, Claude. Chiar vroiam într-adevăr să intervin pe acest dosar și mai întâi vreau să mulțumesc colegei noastre, Kinga Gal, și tuturor colegilor raportori din umbră pentru munca depusă, care ne-a permis astfel să ajungem foarte rapid la o revizuire a temeiului uh, juridic Uh, pentru aceste documente de călătorie de urgență, exact așa cum a prezentat uh, foarte bine colega noastră Kinga Gal. Într-adevăr, era o decizie inițial informală între raportorul principal și raportorii din umbră să nu înaintăm amendamente cu scopul de a accelera un pic procedura. Dar, totuși, cum a spus și dumneavoastră, până la urmă unii colegi au hotărât totuși să înainteze amendamente și au dreptul de altfel să facă acest lucru, așa că eu împărtășesc părerea colegii noastre Kinga Gal. Evident, uh, o să discutăm aceste amendamente cu scopul de a vota aceste amendamente și mă gândesc că e un dosar foarte important, mai ales pentru grupul socialiștilor și democraților. De ce? Pentru că ideea este să consolidăm protecția uh, datelor personale, dar nu numai, ci și a drepturilor fundamentale. Și există o prevedere prin care aceste documente de călătorie de urgență, odată folosite, trebuie să fie distruse. Și asta se aliniază și pe ideea de confidențialitate. Și mai sunt și alte amendamente um, asupra cărora putem avea anumite opinii. Um, spre exemplu, posibilitățile de reîntoarcere în țara lor de baștina unor cetățeni europeni care se află într-o situație dificilă în străinătate și mai sunt și alte amendamente care în principiu ar trebui să alimenteze în următoarele săptămâni dezbaterile. Așa că mă gândesc că la urma urmei vom reuși să ne îndeplinim scopul și vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru că e vorba de un dosar absolut esențial și cred că împreună cu toții vom găsi o soluție care să funcționeze și care să ne permită să, re- să respectăm și calendarul așa cum a fost el prevăzut și anume să votăm în decembrie pentru că documentele acestea pot fi extrem de utile pentru cetățenii cetățenii și cetățenele care se află într-o țară terță și care și-ar pierde documentele de identitate. Așa că mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru munca depusă pe acest dosar. Mulțumesc foarte, foarte mult! Ca de obicei, v-ați ocupat foarte bine. Mulțumesc și Kingai pentru participare. Bun. Doreați să spuneți și altceva? Doreați să mai interveniți? Mulțumesc foarte mult, uh, dragi colegi. <clears throat> Să trecem acum la punctul 8, comercializarea și utilizarea precursorilor de exploziv. O să-l ascultăm pe drumul Mamikins, care va discuta despre amendamente. Am înțeles că sunt 95 și sunt, uh, susțin raportul, așa că, Andrei, te rog să ne faci o prezentare a amendamentelor. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mă bucur că putem discuta amendamentele astăzi la raportul acesta privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi. Până pe 5 noiembrie am primit 72 de amendamente și vreau să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor. După analizarea amendamentelor pot să spun următoarea, că majoritatea a opoziții convergente, convergente pentru a întări impactul de reglementare. Propunerea reflectă ideile de la ultima reuniune libe din 18 octombrie. Amendamentele au fost deja verificate de serviciu juridic și acum sunt în faza de traducere. Traducerea în toate Limbile va fi gata pe noiembrie. E vorba de fermieri aici, în măsura în care exercită activității agricole ca utilizator profesional. Îi mulțumesc doamnei Grisbeck pentru că a propus aceste amendamente, pentru că dă claritate definiției. De asemenea, corespunde poziția adoptată de Consiliu și, în plus, doamna Grisbeck are contribuții și la definiția Uh, conceptului de tranzacție suspici, suspectă, care mi se pare foarte valoroasă. Totuși, aș dori să insist asupra uh, uh, obligației de raportare de 24 de ore a acestor tranzacții suspecte, trebuie neapărat să indicăm foarte clar un termen în 48 de ore riscul de a da un timp prea mult e un risc. După cum știți, timpul e prețios în aceste împrejurări. E nevoie de o jumătate de oră pentru o persoană cu experiență să creeze o bombă cu TPA. Uh, am văzut că există aici un acord uh, apropo de operatorii economici care apar online și intermediarii ceea ce eh, referitor la obligația de raportare. Putem proteja într-o mare măsură comercializarea proexplozivilor de la asemenea piețe online eh, destul de dubioase. Unii deputați uh, au propuneri importante cerând comisiei să publice niște orientări generale în toate limbile oficiale, ceea ce e foarte bine. Și mai e o întrebare, ce anume trebuie să discutăm? articolul 15 și anume permisia permisiunea ca Comisia să adopte acte delegație pentru a adăuga substanțe noi la anexa 1 dacă e nevoie. Și dacă nu există această posibilitate dată Comisiei, revenim la status quo actual. Ori scopul acestui nou regulament este uh, să fie mai uh, să aibă o putere de reacție mai mare și să fie mai bine adaptat la situația care se schimbă. Parlamentul European are o funcție de supraveghere a actelor delegate puse în aplicare de comisie, deci vom câștiga în ceea ce privește securitatea dacă comisia poate să adauge noi substanțe la lista restrictivă în cazul în care există domezi, dovezi științifice în acest sens. Este momentul să ne întărim securitatea. Multe amendamente sunt aproape identice, deci Cred că asta ne va ușura activitatea. Și mai am un punct important. Am uh, discutat cu comisarul King uh, la plenara din 2 octombrie. Comisarul a subliniat că este crucial să abordăm problema a ceea ce se numește dark web e un vehicol în care se fac ce comerț ilegal de explozibili și a accentuat uh, importanța actelor delegate care pot fi folosite. A susținut proiectul de raport și uh, calendarul pe care l-am adoptat ținând uh, cont de faptul că ne aplicăm, ne apropiem de sfârșitul mandatului, ar trebui să folosim timpul din plin, așa încât vă sugerez să facem săptămâna viitoare o întâlnire tehnică ca să cădem de acord asupra uh, compromisurilor și să putem vota pe 10 decembrie la Libe, iar votul din plenară va uh, avea loc în ianuarie și apoi o să înceapă trialogul. În ceea ce privește Consiliu, pe 12 decembrie probabil vor primi mandatul de la Coreper. Vă mulțumesc, uh, stimate, stimați colegi și domnule președinte, vă mulțumesc și Andrei, mulțumesc foarte mult. Kinga a dorit să vorbești în numele lui Tomaș Jodovski, care este raportorul din umbră de la PP. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Zdahovski m-a rugat să uh, citesc uh, opinia domniei sale. Spune că e o propunere binevenită. Explosivii produși acasă au fost folosiți în atacuri teroriste. Teroriștii au tehnici din ce în ce mai noi să creeze bombe și găsesc precursorii pe internet Eh, trebuie să îmbunătățim verificările privind vânzările și raportarea către autorități a tuturor achizițiilor suspecte. După multe discuții cu reprezentanții domeniului respectiv a serviciilor secrete și a autorităților guvernamentale nu dorește să se introducă noi povere administrative. Salutăm însă această propunere și sperăm că se va ajunge la un consens larg asupra acestui raport pentru a putea evita alte amenințări la securitate. Natalie, tu ești raportorul din umbră de la ALDE, vrei să spui ceva? Te rog. Da, mulțumesc, Claude. Am de spus câteva cuvinte despre amendamentele pe marginea acestui dosar foarte tehnic, dar cum spuneau colegii, este tehnic, dar foarte important în lupta împotriva terorismului, mai ales prevenirea atentatelor comise uh, plecând de la bombele artizanale. Sunt uh, amendamente, așa cum spunea și colegul mai uh, înainte, amendamentele mele încearcă să clarifice anumite definiții și, în al doilea rând, să întărim schimbul de informații între cei care sunt implicați, profesioniștii, cei din industrie care trebuie să aplice acest regulament, astfel încât să cunoască bine legislația și să poată fi pus ușor în aplicare. Cât privește amendamentele referitoare la clarificare, uh, raportorul s-a referit la definiția privind conceptul de tranzacție suspectă, care e foarte importantă, că se referă la aplicarea textului și a anexelor și apoi introducerea unei categorii specifice pentru agricultori, pentru că asta părea să afecteze buna înțelegerea textului. Cred că ne vom apuca să discutăm acest lucru înainte să se voteze în comisie. În al doilea rând, privind schimburile de informații, în amendamente am încercat să aduc ideea de a organiza schimburi de informații între autoritățile naționale de control, operatorii economici, serviciile represive și reprezentanții profesioniștilor, astfel încât într-o bună cooperare și înțelegere să ne asigurăm de buna punere în aplicare a regulamentului. Punctul de contact național despre care vorbea și Andrei, cred că este extrem de important să fie o platformă de informare a operatorilor economici privind toate modificările aduse de regulament. În amendamente am încercat de asemenea să precizez elemente importante pentru a fi incluse în orientările generale adică maniera de a recunoaște și de a semnala tranzacțiile suspecte sau informații privind dispozitivele de stocare, care garantează că precursorii de explozivi sunt reglementați și sunt uh, depozitați în condiții de siguranță în momentul în care au fost cumpărați. Și încă un punct pe care doresc să-l menționez foarte repede, prin conținut amendamentele, vorbim de un regulament, deci este un instrument juridic care face ca dispozițiile adoptate să fie aplicabile imediat în dreptul național. Deci suntem colegiuitori, așa încât trebuie să ne asigurăm că textul trebuie să fie pedagogic, clar, practic, ca să poată fi aplicat așa cum trebuie. Am am cerut, am propus să se elimine termenul de 24 de ore și am înțeles, vreau să introducem noțiunea de cât mai repede cu putință. Am auzit ce a spus raportorul, să trebuie să discutăm. Nu trebuie să ne facem plăcere în text, dar trebuie să fie aplicabil de către profesioniști. Și asta lucru care sună complicat între vânzarea unui precursor care ar avea un efect negativ și punerea în aplicare a dispozitivului de suprimare și pun accent pe elementele principale propuse de raportor, și anume informarea persoanelor care cumpără precursori reglementați au dreptul care decurge din regulament și din anexe, așa cum spunea, că s-a asigurat după întâlnirea cu comisarul King, se pune problema a ceea ce se numește dark web, a piețelor electronice, care trebuie să semnaleze tranzacțiile suspecte. Bun, cam asta e ce vreau să spun. Astea sunt ideile generale referitoare la amendamentele înaintate de mine și mulțumesc raportorului și de asemenea vom fi activi și eficienți ca să putem vota cât mai curând. În decembrie și apoi în ianuarie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc raportorul Andrei. Nu, Bodil vrea să spune ceva. Scuză-mă, Bodil, tu ești raportor din umbră pentru verzi. Te rog, ai cuvântul. Da, vreau să spun că grupul meu are o atitudine pozitivă față de propunerea Comisiei. Trebuie să întărim legislația pentru produsele chimică. Trebuie să prevenim terorismul, dar trebuie să prevenim și poluarea. Deci efectul este dublu. Am prezentat o serie de amendamente care se referă la clarificarea a ceea ce numim piețele electronice, piața intermediară electronică și de asemenea un aspect critic și anume nevoia de a colecta date asupra oricărui consumator sau asupra oricărui cumpărător. Aici trebuie să vedem exact despre ce e vorba. Adică se propune stocarea pe termen de un an. Cred că e cam mult. Colectarea și păstrarea datelor Uh, cu caracter personal pune o problemă, după părerea noastră. Mulțumesc! Take it in English also? Să zic și în engleză, că se pare că nu funcționează interpretarea către engleză. Bun, haideți să vedem și în engleză. Domnul Tere Cabras, vreți să, ca vorbitoarea să a spus că nu sunt împotriva propunerii, are du- efecte pozitive duble, putem preveni terorismul și putem preveni de asemenea și poluarea și avem uh, o problemă aceasta cu menținerea informațiilor pe uh, un, un an de zile, e cam mult timp pentru chestia asta. Mulțumesc! bun, ca întotdeauna extrem de uh, utilă. Bun. Cam asta este. Andrei, dorești să mai spui ceva, să tragi niște concluzii? Nu, vreau doar să spun uh, să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru activitate și o să continuăm, stimați colegi. Mulțumesc! Mulțumesc! O să votăm la Libe pe 10 decembrie, cum s-a spus. Trecem acum la punctul 10. protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate. E un schimb de vedere pe marginea amendamentelor. Domnul Teri Cabras a fost raportor pentru aviz pentru această propunere de regulament. Libe este comisia asociată deci, după cum știți, Comisia Libe acordă atenție acestui subiect, ținând cont de evoluțiile recente privind statul de drept și promovarea, protecția promovării valorilor Uniunii. O să-i dau cuvântul raportorului ca să ne spună care sunt amendamentele înaintate. Domnul Tericabra, să aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. O să fiu foarte succint. miercurea trecută am primit ultimul amendament care ne-a fost înaintat. Am primit 144 de amendamente, așa încât evident n-am avut timp să pregătim amendamente de compromis. Uh, uh, a trebuit în primul rând să evaluăm amendamentele primite. Am avut o reuniune cu raportorii din umbră Colegii mei și-au exprimat uh, îngrijorările, aprobările și dezaprobările. Cred că, în general vorbind, suntem pe calea cea bună cu toții și putem produce un text final foarte bun. O să vă dau un exemplu uh, de ceva care este aprobat aproape de toată lumea și altceva care e controversat. Aspectul controversat este următorul. Și anume, v-aș vrea să lărgesc domeniul de aplicare al contribuției noastre să nu fie doar statul de drept, ci și democrația și drepturile fundamentale. Deși știm că, din punct de vedere juridic, e, eu știu, marginea posibilității. Dar argumentul meu este următorul o să, prin intermediul statului de drept, este expresia cea mai consecventă, dar afectează de asemenea democrația și drepturile fundamentale. Deci, în sensul acesta, domeniul de aplicare poate fi lărgit. Și, totuși, ne vom concentra pe statul de drept într-o manieră foarte consecventă. Dar, cum spuneam, e un aspect controversat. Trebuie să încercăm să găsim un acord comun. Dacă nu, o să vedem ce se întâmplă. Dar sp- să sperăm că o să găsim un acord. Și al doilea punct, care e acceptat aproape de toată lumea, este crearea unui grup de experți. Multă lume este preocupată de faptul că beneficiarii finali ai bugetului Uniunii Europene nu trebuie să devină victime ale proastei administrări sau ale altor uh, asemenea fenomene cărora oamenii le cad victime și n-ar trebui. Suntem cu toții de acord și ne vom strădui să protejăm, să-i protejăm pe cetățeni. Dar pentru a lua decizii, decizia de a crea un grup de experți, uh, un grup de experți neutri, trebuie să discutăm din cine va fi alcătuit acest uh, Uh, grup uh, cine vor fi membrii, dar un grup de experți neutru ar fi un lucru foarte bun. Probabil ar împiedica uh, apariția unei suspiciuni de natură, eu știu, privind o influență politică asupra unor decizii. Suntem cu toții de acord asupra acestui punct, dar o să vedem ce se întâmplă în viitor, pentru că trebuie să ajungem la niște compromisuri și să facem pași înainte. Sunt, am încredere că vom reuși să facem acest lucru, iar raportorii din umbră sunt oameni excepționali, oameni drăguți, inteligenți și sper că vom termina cu bine acest proiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tericabras. Uh, oamenii drăguți de care vorbiți sunt raportorii din umbră, spune președintele. E în regulă. Așadar, dintre toți acești oameni drăguți, cine ar dori să ia cuvântul? Domnul Adamo din partea PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vorbesc în numele domnului uh, Emil Radev, raportor din umbră pentru PPE. Din nefericire, uh, zborul său uh, este întârziat și n-a putut să ajungă la această ședință. Suntem cu toții de acord că statul de drept, democrația și drepturile fundamentale trebuie protejate în Uniunea Europeană. Prin urmare, avem o procedură uh, conform articolului 7 din tratatul, tratatul, Euro, tratatul european Proiectul de raport și amendamentele propuse pe care le discutăm astăzi încearcă însă să creeze un mecanism care nu are niciun fel de bază juridică în tratatele europene. În loc să stabilească o legătură clară între încălcările principiilor statului de drept și fondurile europene, majoritatea uh, propunerii se concentrează pe chestiuni pe care nu are temei juridic. Această propunere este foarte criticată și fac apel față de colegi să se gândească de două ori dacă vor să să țină un raport care va fi respins drept ilegal, neîntemeiat, sau dacă vor să ia o decizie care uh, până la urmă nu va duce decât la o pierdere de fonduri pentru beneficiarii finale ai fondurilor europene. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc domnul Iurec acum, vă rog. Dziękuję bardzo. Ja nie jestem pewien, czy sympatyczna... Mulțumesc, nu sunt sigur dacă atmosfera plăcută din timpul discuției noastre va ajuta să spargem gheața, pentru că avem opinii foarte diferite. Dar raportorul evident că este o persoană foarte drăguță și poate că diferențele vor putea fi depășite, pentru că există diferențe. Mai întâi există dubii ce prește titlul. Uitați-vă la titlul rezoluției, este extrem de bine formulat. E, nu e ceva specific legat de funcționarea statului de drept în anumite țări. Pentru că problemele obișnuite sunt uh, controlate de către Curtea de Justiție. Deci, niciodată până acum nu s-a propus ca deciziile curții să aibă un impact bugetar. Așadar, acum se pune întrebarea pe baza cărei reguli putem să spunem că în statul A Există probleme generale în ce privește uh, uh, statul de drept. Dacă Tratatul Uniunii Europene, articolul 2, spune că statele membre ale Uniunii Europene sunt state democratice și să negi acest lucru nu poate decât să se facă prin procedura din articolul 7. Acum, dacă invoci articolul 7, atunci este clar, semnatarii uh, Tratatului uh, Uniunii Europene vor spune că una dintre țări a încălcat principiile democratice. Admiter, fiecare are propriile sale opinii. Dacă uh, Uniunea uh, vrea să spună că nu e compusă din uh, state democratice, înseamnă că uh, totul rămâne în mâinile uh, guvernelor naționale care trebuie să iau decizie în Consiliul European. Deci să nu uităm că există trei autorități care pot spune că articolul 2 a fost încălcat. Comisia Europeană, Parlamentul sau o treime din statele membre, 10 state membre. Haideți să ne imaginăm că 10 state membre consideră că un alt stat membru a încălcat statul de drept aceste 10 țări ce pot face? Pot introduce <coughs> uh, sancțiuni sau să limiteze liber, uh, libertatea de mișcare a cetățenilor. Cred că aici mergem într-o direcție foarte periculoasă. Și o altă chestiune uh, se subliniază onestitatea intelectuală a acestor a acestui proiect Domnul profesor Tica Braz uh, a spus că trebuie să acționăm în, uh, într-un asemenea fel încât sancțiunile impuse statelor, autorităților statelor să nu fie suferite de către popoarele țărilor respective. E un lucru foarte important. Uh, de multe ori se spune că un atac împotriva unui stat membru nu este un atac împotriva cetățenilor. De obi- din nefericire, un atac împotriva unui guvern ales de cetățeni îi va afecta pe cetățenii țării respective. Ar trebui să ne gândim la uh, toate aceste argumente și opinii. Vă promit că mă voi uh, încerca, voi, mă voi gândi și voi încerca să uh, văd cum putem justifica afirmația că într-un stat anume democrația a fost încălcată. Nu conform articolului 7 Uh, deși până acum o altă bază juridică nu există. Mulțumesc. Sofie Intveld pentru ALDE. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că intervenția anterioară subliniază de ce avem nevoie de un astfel de mecanism mai întâi. Și mm, domnul Iurec uh, și cu mine nu suntem de acord pe această chestiune și asta nu e un secret. Eu nu cred că democrația înseamnă doar voința majorității sau a celor care reușesc să câștige majoritatea lucrurilor în Parlament. Asta nu e o democrație și cu siguranță nu este stat de drept democratic. Este doar o dictatură a majorității. Nu e același lucru. În al doilea rând, dumneavoastră considerați că guvernul este egal cu poporul. Dar poporul e mai mult decât guvernul. După părerea noastră, odată ce cineva a obținut puterea guvernamentală, poate face ce vrea. Asta e ideea noastră eh, referitor la democrație și e important ca toată lumea în Uniunea Europeană să înceapă să înțeleagă de ce avem nevoie de mecanisme care să securizeze statul de drept și drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Și înțeleg că asta încurcă planurile anumitor guverne, dar sincer nu-mi pasă. Uh, totuși, am sentimente amestecate față de acest instrument de condiționalitate. Pe de o parte, sunt de acord că e foarte ușor să folosești uh, o modalitate pragmatică de a disciplina guvernele, să te asiguri că ele vor uh, respecta aceleași standarde. În același timp, cred că dezbaterea de astăzi sublinează și care sunt riscurile. Pe de o parte, există un amestec permanent de condiționalitate și sancțiuni. Astea sunt două lucruri diferite. Și totuși uh, continuăm să vorbim de condiționalitate ca și cum am vorbit de sancțiuni. În al doilea rând, un astfel de principiu al condiționalității, deși e absolut normal să ne așteptăm uh, ca toate statele membre care primesc uh, finanțare europeană să accepte și toate standardele uh, Uniunii Europene, începând cu articolul 2 și de acest punct de vedere sunt complet de acord cu condiționalitatea, dar dacă este fost folosită ca sancțiune sau ca presiune asupra statelor membre, atunci riscă să fie incorrectă, pentru că după aceea beneficiarii neți nu vor primi același tratament ca și contributorii neți la bugetul european. Și știm că sunt unele țări care sunt contributori neți la bugetul european și care nu respectă valorile Uniunii Europene. Și ele vor fi afectate într-un mod diferit uh, față de beneficiarii neți. În al treilea rând, sunt de asemenea dezamăgită de faptul că această propunere a fost făcută de Comisia Europeană pentru a scăpa uh, de nevoia de a face un mecanism propriu-zis, așa cum a cerut Parlamentul. Și săptămâna trecută am adoptat uh, uh, o declarație care a reamintit Comisiei despre inițiativa legislativă a Parlamentului European. Amuzant uh, la comisie este că de obicei, uh, de câte ori Consiliul spune vrem ceva stupind ceva pentru care deja nici nu există bază legală în tratat, Comisia Europeană într-o săptămână face o propunere. Uh, uită de reguli, valori de impact, necesitatea și, și toate celelalte. Când Parlamentul European, ales de cetățenii europeni, are un raport de inițiativă legislativă, Comisia Europeană pare să creadă că îl poate pur și simplu ignora. Așadar, în loc să propună un mecanism corespunzător care să dea responsabilitatea apărării valorilor Uniunii Europene în mâinile cetățenilor, inclusiv a corpurilor reprezentative, parlamentele naționale, guvernele naționale și Parlamentul European, Comisia Europeană face această propunere care, în mod esențial vorbind, pune puterea în mâinile unor funcționari publici anonimi. Nu folosesc acest termen prea des, dar în acest caz e adevărat. Pentru că aceste uh, rubrici vor fi completate de niște uh, funcționari publici. Și asta e împotriva tot ceea ce credem noi. Deci am sentimente foarte amestecate față de toată această poveste. Salut faptul că raportorul a acceptat să extindă domeniul de aplicare la democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, pentru că astea sunt valorile acoperite de articolul 2 și ele sunt legate inextricabil. E ridicol să spui că le poți deconecta. Ați propus stabilirea unui panel de experți. Pentru mine asta merge în direcția dorinței Comisiei Europene, pentru că ei vor să facă un exercițiu tehnocrat, birocratic, uh, eu propun că dacă acceptăm această condiționalitate, atunci trebuie să definim condițiile, dar ele n-ar trebui să fie definite de Comisia Europeană, ar trebui să fie o dezbatere comună, publică, așa cum am văzut în uh, pactul DRF. Deci propun în amendamentele noastre ca amendamentele noastre care propun o legătură între condiționalitate și pactul DRF democrație, stat de drept și drept, eh, libertăți fundamentale să fie inclus în propunerea noastră de compromis. Așadar, vă mulțumesc pentru uh, contribuție. Președintele, mulțumesc. Domnule Iurec, vreți să aveți o confruntare de idei cu o contradicție cu doamna Entveld? Trebuie să reacționez pentru că Poate că s-a înțeles greșit din traducere, pentru că eu nu o suspectez pe Sofie de rea credință, ci de interpretare greșită a declarațiilor mele. În niciun moment n-am spus că putem identifica guvernul și cetățenii unei țări. Am spus pur și simplu că în societatea democratică guvernul reprezintă mai întâi de toate și din punct de vedere numeric majoritatea cetățenilor și presupunerea că nu reprezintă pe nimeni este perfect antidemocratică, pentru că într-o societate pluralistă, guvernul e legitim, la fel și opoziția și trebuie să ascultăm argumentele majorității și argumentele minorității. Impresia mea este că poziția lui Sophie Indveld este intrinsec contradictorie, pentru că eu cer fără încetare în acest Parlament să nu consideră că acționând ca majoritate suntem infailibili. Pentru că majoritatea statelor, dar care nu e o majoritate calificată conform tratatelor, deci majoritatea Parlamentului nu reprezintă nici Uniunea Europeană, nici majoritatea țărilor noastre, nici poziția oficială a Uniunii Europene. Ceea ce apăr eu este pur și simplu principiul statului de drept în acțiunile Parlamentului European. Tot ce spun domnule Iurec este că Chiar și un guvern care are o majoritate în Parlament nu are în mod necesar și majoritatea votului popular, după cum știm foarte bine și în al doilea rând să ai majoritatea, nu înseamnă că poți să faci tot ce îți place, tot ce vrei. Asta e ce am spus. Președintele, haideți să încheiem aici, suficient, în regulă. Cecil King a venit un pic mai târziu, dar este raportor la SND, deci te rog, raportor din umbră, te rog să ne oferi poziția SND. Mulțumesc, Claude. Voi fi foarte subțintă. Îi mulțumesc uh, raportorului pentru proiectul său de uh, raport, dar și pentru eforturile de a găsi un compromis între diferitele grupuri politice. Uh, Uniunea Europeană este o comunitate de drepturi și valorile ei reprezintă baza existenței sale. Respectul acestor valori trebuie să fie garantat în toate politicile Uniunii, inclusiv în bugetul Uniunii Europene. Apreciez munca raportorului și efortul său de a extinde domeniul de aplicare al acestui regulament și în același timp de a uh, substitui uh, statul de drept cu valorile mai largi ale Uniunii. Credem că trebuie să mergem uh, în această direcție. În numele grupului meu am făcut amendamente care specifică faptul că statul de drept se asociază cu protecția drepturilor fundamentale și cu democrația. Aceste trei valori Uh, reprezintă uh, valori interconectate, nu pot exista una fără cealaltă atâta timp cât există probleme eh, la temeiul juridic, așa cum am văzut în această discuție. Sper totuși că serviciul eh, juridic al Parlamentului ne va ajuta să rezolvăm aceste probleme și să reușim să creăm un mecanism care să controleze într-adevăr bugetul în cazul unor încălcări ale valorilor pe care se fondează Uniunea Europeană. Trebuie și la nivel tehnic să ne putem foarte repede alinia pozițiile și să ajungem la un text de compromis. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Cecil. Așadar, votul este pe 3 decembrie. Raportorul mai dorește să intervină? Da, foarte pe scurt, așa cum vedeți, domnule președinte, sunt subiecte controversate și sunt sigur că vom reuși să le abordăm uh, cât mai bine. Vă mulțumesc foarte mult! Mă bucur că dumneavoastră sunteți responsabil de acest dosar. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Mulțumesc, trebuie să ne grăbim pentru că avem o ordine de zi foarte lungă și foarte puțin timp. Să trecem acum la punctul 20, protecția datelor personale în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, propunere de directivă privind protecția datelor personale prezentată de Comisie după scandalul Facebook Cambridge Analytica, uh, Comisia Libe trebuie să-și dea avizul conform regulii 53 din regulamentul de procedură. Dau imediat cuvântul raportorului Sophie Intveld. Sophie, ai cuvântul. Uh, yes, chair. Um, this is not, it's... Da, mulțumesc, domnule președinte. E un aviz, nu e un raport foarte substanțial, dar subiectul a, uh, atras atenția multor colegi în ultimii ani după dosarul Facebook uh, Cambridge Analytica, scandalul de fapt, această propunere pare să oglindească dorința Comisiei Europene de a face ceva, de a acționa. În fond, ce propun e un instrument pentru a, pentru a introduce anumite sancțiuni financiare pentru acele partide politice sau fundații care în mod deliberat influențează sau încearcă să influențeze rezultatele alegerilor europene. Eu cred că asta e și problema de altfel, pentru că să încerci să influențezi ă, rezultatul alegerilor, mă gândesc că asta se cheamă campania electorală și asta facem cu toții. Și atunci întrebarea este ce fel de acțiuni țintesc ei, pentru că nu e foarte clar din punctul meu de vedere. Și dacă propun o procedură care începe pe tema protecției datelor, atunci e nevoie de o decizie uh, din care decurge uh, faptul că trebuie să se stabilească dacă s-au încălcat regulile referitoare la protecția datelor și dacă acțiunea respectivă este legată de activitatea unor partide politice și fundații. Și deci o întreagă procedură. Eu am înaintat câteva amendamente care, după părerea mea, ar face ca această procedură să fie mai solidă din punct de vedere juridic. Dar în continuare sunt de părere că asta nu rezolvă totuși miezul problemei. Și anume, nu sunt foarte sigură exact ce încearcă să rezolve ca și problemă Comisia Europeană. Pentru că dacă un partid încalcă regulile referitoare la protecția datelor, atunci e clar, poate fi uh, sancționat în virtutea GPDR. Dacă Uh, încalcă anumite reguli uh, referitor la regulile aplicabile partidelor politice și pentru asta există o procedură. Și atunci nu știu foarte clar ce tip de acțiuni are comisia impresia că nu ar fi deja acoperite de o legislație deja existentă. Și aici e semnul meu de întrebare, care în continuare rămâne. Pentru că probabil nu s-a făcut o evaluare de impact și mă gândesc că Poate s-ar fi meritat măcar să avem o listă a celor rapoarte care au fost însoțite de o evaluare de impact, pentru că am impresia că prea puține propuneri legislative sunt însoțite deocamdată de evaluare de impact. Și de multe ori e vorba de subiecte controversate, de aceea ar fi util, nu? Să vedem din când în când o evaluare de impact ca să știm și noi despre ce vorbim sau care e problema care trebuie să fie rezolvată prin noua legislație. Pentru că, în fond, e vorba doar de Comisia Europeană care poate veni cu orice fel de legislație care nu e neapărat și necesară. Așa că aș vrea să înțeleg mai bine care e plus valoarea. Iar în concluzie, da, am înaintat câteva amendamente. spre exemplu, asupra faptului că ar trebui să avem niște reguli mai clare când anume această procedură poate fi activată, când intervine acea decizie preliminară și nu să fie activată când apare decizia preliminară, ci cea definitivă din Comitetul de Supraveghere. În fine, deci amendamentele mele au drept scop să consolideze această procedură, să o definească mai bine și uh, sper să obțin un răspuns și la întrebarea fundamentală pe care am pus-o. Da, mulțumesc, Sofie. Da, e adevărat, destul de interesant ceea ce ai spus tu, pentru că, de fapt, comitetul, comisia responsabilă este AFCO și raportorul lor de acolo cred că va sublinia astfel de aspecte și anume cine anume trebuie să se ocupe de comunicarea uh, din partea partidelor politice. Deci, evident, nu, nu vrem să influențăm decizia uh, oamenilor, ci e vorba aici mai degrabă de activități ilegale. Dați-mi voie să termin. Uh, deci de influențare a activităților. Și mă gândesc că despre asta era vorba. Era vorba de activități ilegale și în scandalul Cambridge Analytica. Și dați-mi voie să-mi termin argumentele. Deci, ceva care ar putea fi legal din punct de vedere juridic într-o țară ar putea să fie diferit într-o altă țară. Ceea ce ar putea fi legal în SUA poate nu e neapărat legal și în Uniunea Europeană, indiferent. Uh, Însă ideea este că la nivel politic, online și offline, avem nevoie de legislație. Și AFCO a făcut acest aviz și probabil că uh, la asta se referea, la acele persoane care încearcă să aibă astfel de activități legale de influențare a opiniei. Comentariul meu este următorul, și anume că noi avem această nișă pentru comisia noastră, LIBE, care ține mai degrabă de protecția datelor și de câteva elemente specifice. Deci o listă de acțiuni care cu siguranță pot avea o plus valoare pentru Uniunea Europeană, nu? Și cu siguranță vom realiza acest obiectiv. Dar vreau să menționez acest lucru. Deci, bun, e vorba de campanii, nu? Dar uh, da, există campania și, pe de altă parte, e cu totul altceva să ai activitate ilegală. Dacă e ilegală, atunci nu mai avem nevoie de uh, legislație, pentru că e deja, prin definiția sa, ilegal și există o lege pentru asta. Deci, întrebarea este cum poți să definești acel spațiu de manevră sau marjă de manevră între cele două tipuri de activități sau cele activități pe care noi le considerăm drept fiind ilegale. Chiar dacă suntem răspunderi numai pe o mică parte din acest dosar, eu cred că nu trebuie să ne pripim și să facem legislație doar așa, pentru că vrem să fim considerați drept fiind activi. Da, pe de altă parte să știți că nu ne pripim și pe de altă parte mai e și un alt aspect, urmează alegerile europene. Și acum e adevărat că au existat dovezi în sensul că activitatea noastră a făcut obiectul unor presiuni, a unor influențe și cu siguranță va exista o plus valoare. Poate nu sunteți dumneavoastră deocamdată convinsă, însă eu sunt convins că în anumite state membre plus valoarea va fi uh, evidentă. Acum, argumentul meu adinauri era următorul. Bun. AFCO, comisia principală, va încerca să vadă care este sursa acelei campanii de informare sau de publicitate la nivel politic. Uh, și mă gândesc că avizul nostru, deși se referă la o porțiune mică în uh, cadrul regulii 53, va fi totuși un aviz important. Da, vorbeam despre acele campanii de informare țintite. Oare nu e un pic uh, ciudat faptul că discutăm despre asta când noi știm foarte bine că la Consiliul European se refuză o muncă necesară pe chestiuni de drept la viață privată? Eu mă gândesc că ar trebui să avem o legislație care să ne permită să rezolvăm acele aspecte la care dumneavoastră v-ați referit adineori. Da, dar problemul este că, problema este că modelul uh, Facebook nu este reglementat de uh, regulamentul uh, GDPR și trebuie să găsim o cale de a rezolva tot ceea ce se întâmplă în uh, legătură cu eh, Facebook și poate că acest aviz tocmai asta va face, va clarifica anumite lucruri. Și în acest sens, asta vreau să spun, vreau să vă încurajez să lucrați în această direcție și să fim foarte specifici. Dar e adevărat că dreptul la viață privată, e-privacy, evident, e ceva deosebit de important și legislația respectivă va rezolva în parte anumite aspecte legate de Facebook. Deci nu pot decât să vă încurajez să continuăm munca pe acest aviz pentru că e important. Din partea Comisiei Europene, domnul Forti. Vă rog. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Nu am să vă răpesc prea mult timp. Vroiam doar să reacționez la cele spuse de doamna Intveld și la comentariile sale. Prin această măsură, care oricum e un, o suplimentare la modificările pe care le-am operat deja anul acesta, în așa fel încât să ne asigurăm că vom avea un set corect de potrivit de reguli aplicabile partidelor politice, în așa fel încât acestea să funcționeze în mod normal și să nu poată fi abuzate de anumite persoane în mod fraudulos. E bine, în acest caz vreau să fie foarte clar. Avem două seturi de reguli. Unul în cadrul regulamentului de protecție a datelor uh, personale și apoi legislația referitoare la partide politice și anume entități care, dacă încalcă acele reguli, pot fi uh, trase la răspundere. Acum, obiectivul aici este că în cazul partidelor politice europene care folosesc acea breșă de, referitor la protecția datelor pentru a face acea microțintire care a unui conținut ilegal. E bine, chiar dacă există sancțiuni în cadrul regulamentului de protecție a datelor personale, s-ar putea să nu existe sancțiuni în uh, ceea ce privește legislația aplicabilă a partidelor politice europene care de fapt prevede și regulile de finanțare. Și atunci finanțarea respectivă s-ar putea să nu mai fie oferită acelor partide politice care, prin încălcarea regulilor de protecție a datelor, utilizează acele instrumente pentru a influența în mod negativ campania. Deci, ideea nu este să intervenim în campanie ca atare, ci să ne asigurăm, totuși, că nu va exista o abuzare a celor posibilități. Uh, din partea partidelor politice europene. Asta așa, ca să fac un rezumat foarte concis. Da, e clar că trebuie să vă uitați la asta la nivel european, nu? Pentru că ceea ce se spune este că, și e destul de important, regulile de protecție a datelor există, dar nu e ceva absolut perfect. Iar ceea ce spune Comisia este că uh, în cadrul acestui regulament de protecție a datelor personale există în momentul de față o parte care de fapt nu este acoperită și anume legislația aplicabilă a partidelor naționale europene politice. Și, deci am înțeles bine, nu? Deci, în principiu, partidele politice pot desfășura anumite activități, spre exemplu, prin intermediul Facebook. Și pot difuza un material care, în mod normal, nu poate fi acoperit prin legislația existentă. Sincer, bun, eu am studiat istorie, nu sunt avocat, dar înțeleg totuși ce și cum cu legislația în Parlament. Dacă vrei să introduci niște sancțiuni, trebuie să definești din punct de vedere juridic concret ce înseamnă încălcarea respectivă sau infracțiunea respectivă. Deci trebuie să definim ce înseamnă concret. Dacă spuneți, spre exemplu, că regulile de protecție a datelor a fost încălcat din punct de vedere al unor intenții, nu știu, fraudulente, frauduloase, atunci asta e deja definit. Există multe partide care folosesc deja această metodă pentru a câștiga alegeri. Și, bun, pot să fiu revoltată și pot să mă împotrivesc, dar totuși. Eventual, dacă ne poate da comisia un exemplu spunea domnul președinte. Bun, sancțiunile sunt uh, definite în regulamentul de protecție a datelor, da? Deci diferitele încălcări sunt definite în regulament. Acum, ceea ce țintim noi aici, în fond, e felul în care partidele politice pot folosi acele uh, încălcări ale datelor pentru a influența în mod negativ campania electorală alegerilor europene. Evident, nu Comisia trebuie să se pronunțe, dar ceea ce modificăm aici este în fond preluat de comitetul desemnat de către Comisie, de către Consiliu, dar și de autoritatea europeană care supraveghează această legislație pentru a determina dacă da sau nu a existat o utilizare ilegală a celor informații în așa fel încât să avem niște sancțiuni față de uh, partidele politice și sistemul lor de finanțare. Deci, în fond, partidele politice, dacă înțeleg eu bine, în caz de încălcări, vor fi sancționate dublu. Și în cadrul uh, regulamentului de protecție a datelor personale și financiar am să mă uit la asta mai îndeaproape, însă nu știu dacă e chiar atât de limpede și nu știu dacă aveți dreptate, pentru că trebuie să definim exact ce înseamnă acele scopuri rău intenționate în care ar putea fi încălcate uh, regulile de aplicabile uh, uh, datelor personale. Păi mă gândesc, nu știu, ne putem gândi la fiecare la propriile noastre partide politice, cu reguli diferite. E un pic mini capcan aici, nu? vreți să definiți, de fapt, ceea ce pot și ce nu pot să facă partidele politice, nu? Bun, oricum, am să mai analizez îndeaproape și o să vă înaintăm cât de curând raportul nostru. Da, vreau doar să continuăm această discuție, dar mi se spune că trebuie neapărat să avansăm. Și mai sunt multe lucruri care n-au mai rămas de discutat. Îmi pare, îmi pare foarte rău că v-am întrerup. În orice caz, mult succes cu acest aviz și mulțumesc și comisiei. Și sper să putem limpezi lucrurile. E un coșmar să ai așa niște discuții atât de complicate și să fie alocate doar câteva minute pentru ele. Bun. Și acum haideți să trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi și anume alinierea cu uh, protecția datelor personale oferite de Japonia. Și nu a mai rămas timp deloc. Aproape. Uh, comisia? Ok. Where are we for time? Ok, colleagues, the next point is the... colegi, următorul punct, deci spuneam, e acordul de alinierea protecției oferite pentru datele personale de către Japonia, în așa fel încât să avem un nivel adecvat de protecție. Unii colegi știu foarte bine că nu e prima decizie, este prima decizie pe care o adoptăm ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului pentru protecția datelor. În septembrie am hotărât să avem o moțiune de rezoluție pentru a exprima părerile noastre ale comisiei noastre referitoare la această decizie prezentată de către comisie. Și m-a desemnat pe mine ca și raportor. S-a de, de, pregătit un document, au fost preluate contribuțiile din partea portelor politice, avem o poziție echilibrată și în relațiile noastre cu Japonia e clar că e un progres, el era nevoie de o clarificare și asta pe marginea mai multor chestiuni. Aceste clarificări erau necesare pentru a demonstra felul în care Comisia poate să consolideze cadrul oferit de, pro- de Japonia în materie de protecție a datelor personale. Și acum aș dori să dau cuvântul tuturor colegilor care doresc să intervină. Aș începe mai întâi cu raportorii din umbră domnul Coelio, care a așteptat atât de răbdător până acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Haideți să fiu eu raportor din umbră timp de un minut în numele domnului Boni. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea acestui proiect uh, de aviz și așteptăm în continuare cooperarea cu dumneavoastră. Domnul Boni dorește să sublinieze că această decizie de aliniere este un pas înainte uh, Uh, pentru a promova regulile de protecție la nivel european și pentru standardele de transfer ale acestor date între Uniunea Europeană și țări terțe, e clar că e nevoie de o reciprocitate și o recunoaștere a unui nivel echivalent de protecție. E vorba de articolul 47 din uh, GDP și astfel vom avea un transfer sigur de date în uh, lume, ceva ce va fi uh, benefic pentru întreprinderile europene care vor putea transfera date către Japonia și vor avea astfel acces la piața japoneză. Și este foarte important în lumina încheierii acordului de parteneriat economic cu Japonia <coughs> și în dorința de a consolida relațiile economice și comerciale între UE și Japonia. Ambele părți astfel recunosc că există un sistem de protecție echivalent care este în mod reciproc recunoscut și avem o aliniere a legislației, fără să avem nevoie de noi reguli uh, de salvgardare și diferite alte clauze suplimentare. Și garantăm astfel un nivel echivalent. Uh, Japonia a fost uh, de acord să implementeze anumite noi prevederi și a modernizat recent sistemul și legislația de protecție a datelor, care sporește convergența între cele două sisteme. Japonia trebuie să fie lăudată pentru acest angajament, pentru munca depusă și trebuie să uh, fie uh, subliniat faptul că protecția datelor reprezintă de asemenea un element important. S-a înființat o nouă autoritate de protecție a datelor, trebuie să recunoaștem importanța acestui acord. Regulile de protecție a datelor sunt acum reguliate globale, standard, uh, și pot motiva țări terțe de, pentru a-și consolida sistemele lor proprii de protecție a datelor, în așa fel încât să avem transferuri uh, cât mai sigure. Și evident că este un element deosebit de important în acest context. Domnul Boni e de părere că această moțiune de rezoluție, în forma sa actuală, s-ar putea să transmită totuși uh, uh, un semnal uh, eronat, pentru că cei doi parteneri au conlucrat îndeaproape pentru a consolida protecția și să avem reguli echivalente, dar și altor țări pe viitor. Este foarte clar faptul că, din punct de vedere european, vrem să ne asigurăm că regulile de protecție a datelor sunt respectate și că transferul de date sunt, uh, este posibil și că regulile de protecție sunt echivalente. Dar trebuie să recunoaștem totuși că e nevoie de o decizie de echivalență și nu de modificarea legislațiilor noastre. În final, vrem să spunem că Parlamentul monitorizează întregul proces, acesta este semnalul pe care vrem să-l transmitem și, evident, abordarea aceasta va se, vrem să uh, uh, fim prudenți și abordarea noastră se va oglindi și în amendamentele PPE. Mulțumesc! Domnule Coelie, Sofie, N-am multe de adăugat. Sunt de acord aproape cu tot ce s-a spus cu ultima observație. Cred că trebuie să fim extrem de critici. E treaba noastră să fim critici. Dar multe dintre temerile exprimate au fost deja cuprinse în proiectul de raport. Firește că vom analiza cu un ochi critic și cu multă atenție textul final, dar sunt, textul reflectă problemele pe care le avem. Mulțumesc! Comisia are cuvântul. Vreau însă să spun că am primit câteva comentarii de la serviciile Digi Justice. O să aibă loc o reuniune tehnică ca să discutăm comentariile lor. Domnul Giancarelli, aveți cuvântul, vă rog, ca să vedem care este punctul de vedere al Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că permiteți această reuniune tehnică mai spre sfârșitul săptămânii. Mulțumim pentru proiectul de raport, pentru că subliniază valoarea respectivă. Este primul raport de adecvare la regulamentul de protecție a datelor personale Uh, e vorba de un partener cheie al Uniunii Europene, Japonia, care a hotărât să-și modifice atitudinea față de ideea de a avea doar drepturi individuale și a adoptat o, să, dorește să creeze o autoritate la nivel național. Este un jucător important în zona Pacific. Este o zonă importantă, strategică și, de asemenea, este prima decizie de adecvare. Este foarte important pentru Parlament, care uh, aplică nu, abordarea nouă a Parlamentului privind fluxul de date. Fluxul de date nu trebuie negociate, trebuie să folosim instrumentele din regulament ca să realizăm fluxul de date, asigurând în același timp proiecția, adică fluxuri de date sigure și libere. Cu alte cuvinte, convergența la standardele de protecție ale Uniunii Europene este o situație din care câștigă atât protecția datelor individuale, cât și facilitează comerțul, schimburile. Este un instrument, nu creează o situație de precedență extrem de importantă mai ales în situația în care se mergea în două direcții diferite. Importanța acestei decizii este extraordinară și iar lucrul acesta nu este suficient reflectat în proiectul de raport ceea ce s-ar putea să nu transmită semnalul corect, nu numai prietenilor din Japonia, ci și altor parteneri internaționali care stau, sunt cu ochii pe acest proces și care vor și ei să se apropie de Uniunea Europeană. Adică e vorba de trimiteri selective la regulamentul european și la legea japoneză care sugerează că cele două legi sunt extrem de departe unele de altele. Ceea ce însă nu e adevărat, pentru că ă, legea japoneză asigură în mare protecția datelor personale. Și vreau să vă dau un exemplu. De exemplu, proiectul de rezoluție critică aspru uh, amenziile acordate prin legea japoneză, însă, dar nu menționează că sistemul de protecție a datelor are, de fapt, sancțiuni penale de natură penală, inclusiv uh, încarcerarea pentru încălcarea regulilor de protecție a datelor. Suntem cu toții de acord uh, că sancțiunile de natură penală, inclusiv încarcerarea, sunt uh, sancțiuni disuasive decât sancțiunile financiare, doar sancțiunile financiare. Lucrul acesta se aplică și altor părți din rezoluție atunci când vorbește de definiția datelor personale sau informațiilor personale. Nici la un jurisprudența Cărții, Curții Europene de Justiție și nici în trimiterile din raportul de adecvare nu se spune că adecvarea este o comparație punct cu punct cu regulamentul european, ci mai degrabă se referă la faptul că regulamentul acesta din străinătate asigură un nivel corect de protecția datelor. Dacă se face o asemenea comparație punct cu punct, ar trebui să țineți cont de toate elementele relevante ale sistemului străin. Sunt multe alte puncte pe care le-aș putea menționa. Poate încă un exemplu, independența autorității de protecție a datelor din Japonia e pusă sub semnul întrebării în aliniatul 24 în această rezoluție dar uh, independența este garantată de lege prin garanții similare cu cele din regulamentul european în ceea ce privește numirea membrilor acestei autorități care trebuie să fie confirmați de Parlament, de dieta japoneză și de asemenea protecția împotriva eliminării abuzive și uh, a independenței în sine care nu poate fi supusă niciunei influențe. Totuși, independența aceasta este pusă sub semnul întrebării, fără argumente. În concluzie, cred că e important să fim constructivi cu un partener care gândește la fel, cu care avem, eu știu, o abordare comună în acest domeniu. Trebuie să-i atragem și pe alții să facă același lucru. Iar mesajul cheie a celor care au fost în Japonia anul trecut a spus acest lucru dacă împreună suntem gata să vă furnizăm toate informațiile necesare pe marginea acestui proiect. Mulțumesc, domnule Giancarelli. Trebuie să încheiem uh, reuniunea uh, în acest moment. Vă mulțumesc pentru comentarii. Termenul pentru amendamente este 21 noiembrie și urmează să fie confirmat acest termen. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, ne mutăm uh, uh, la jury acum, SP3, ASP-E3 și vom vorbi despre un alt subiect. Dacă nu veniți la reuniunea de la jurii, ne vedem mâine în aceeași încăpere. Mulțumesc foarte mult!